Okay. Colleagues, good morning. Ladies and gentlemen. Dragi colegi, bună dimineața, doamnelor și domnilor, haideți să începem. Ședința noastră, primul punct de pe ordinea de zi este chiar adoptarea ordinii de zi. Vă rog să-mi spuneți dacă există propuneri să modificăm ordinea de zi. Nu este cazul, așa încât vom considera adoptată ordinea de zi. Punctul 2, adoptarea procesului verbal al reuniunilor și a proiectelor de uh, procese verbale din 23 și 24 septembrie și din 2 octombrie. Le aveți în mapa de ședință și vom considera că, cel puțin dacă nu vor fi obiecte de până la sfârșitul ședinței, că ele sunt adoptate. Mai departe, la punctul 3, Decizia coordonatorilor Procedura este aceeași. Avem decizia coordonatorilor din 23 septembrie și respectiv 2 octombrie, pe care o găsiți uh, în primul rând în procesul verbal și dacă nu există obiecții până la sfârșitul acestei reuniuni, uh, de asemenea această uh, decizie este și adoptată. Punctul 4. Această ședință a Comisiei, ca întotdeauna, este transmisă în direct pe internet, așa încât uh, salutări până la Lillebruck, din Tallinn până la Salonic. Bun venit și salutări și celor care ne sunt astăzi oaspeți pe internet. Avem și interpretare, așa încât vorbiți clar și, și la obiect, astfel încât să se poată interpreta intervențiile dumneavoastră. Punctul 5 de pe ordinea de zi este încheierea acordului cu Ucraina în legătură cu carnea de pui. Și Ucraina dorește un procent sporit pentru exporturile de carne de pui către UE. S-a semnat pe 20 iulie, iar raportor este doamna Curry și voi da cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, și cu doamna Eniko Gări este cea care va uh, vorbi. Și voi vorbi în maghiară, spune doamna Gări. Bună dimineața! Nu o să intru foarte mult în detaliu. În esență, este vorba despre faptul că avem câteva acorduri comerciale între UE și Ucraina, iar file, fileul de piept de pui, pieptul de pui file, de fapt, creează probleme mari se pot importa 20.000 de tone până în 2023 acest lucru apare în uh, convenția cu Ucraina. Acum, ce n-am ce n-am putut prevedea la partea de legiferare este că există în continuare lacune și anume că ucrainienii sunt uh, uh, inventivi, așa încât au inventat anumite lucruri și anume au găsit metode novatoare de a tăia, de a fileta altfel pieptul de pui și au eludat această problemă. Au, au acest tip de păsări, o tăiere Batman, spuneau ei, cumva se, se, se taie de așa manieră puiul astfel încât rămâne și o parte din aripă. În orice caz, încearcă să evite cotele vamale și taxele vamale. Practic, au reușit ă, să eludeze foarte ușor ceea ce scrie în ă, convenția respectivă. În orice caz, există deja o chestie care ține de cantitate, vorba 55.000 de tone și se pare că találták, hogy a két érintett vámsort beemelik. Așa încât omologii ucrainieni au reușit să propună o soluție și pe lângă obiectivul deja stabilit, a fost sporită cota pentru a putea acoperi și această nouă parte pentru a evita o perturbare a pieței. Dragi colegi, vorbim despre chestiune cât se poate de importantă și este important pentru că nu au fost încă adoptate directive referitoare la bunăstarea animală și, pe de altă parte, intră în continuare pe uh, piețele Uniunii Europene numai acele uh, produse care se conformează unor cerințe foarte riguroase. Până la urmă, această situație poate să ne ofere foarte multe informații. Înainte de toate, dați-mi voie să vă spun că am dorit să cerem uh, omologilor noștri ucraineni să respecte acest acord, să nu mai existe astfel de șmecherii. Deci, în cursul acestei dimineți, uh, ca să vă spun acesta de am ajuns, am solicitat uh, informații, mai ales în ceea ce privește ultimele evoluții. Și pot să vă spun că deja guvernul din Ucraina deja a adoptat acest nou acord și în temeiul uh, informațiilor pe care le-am primit chiar în cursul acestei dimineți, e o problemă doar de câteva zile până când să treacă prin Rada Ucraineană, adică prin Parlamentul Ucrainean și să fie aprobat acest acord. Firește, o să vă dau informații de îndată ce va fi trecut prin Parlamentul Ucrainean acest acord, așa încât partea ucraineană asta fac, se cere foarte clar respectarea cu rigurozitatea acestui acord. De asemenea, aș dori să rog Comisia să verifice dacă se aplică și cum se aplică acest acord în ceea ce privește viitoarele acorduri. Vă rog frumos, fiți foarte atenți astfel încât să nu mai existe astfel de lacune, să portițe de scăpare. Bun. Cel puțin asta așteptăm noi, atenție foarte mare, atât din partea Comisiei și atenție mare și din partea tuturor partenerilor noștri comerciali care avem acorduri. Comisia Agri și-a exprimat acordul și susținerea pentru această soluție. Urmează să adresăm o altă cerere colegilor, având în vedere că vorbim de chestiuni care sunt importante, chiar grave, motiv pentru care mi-aș dori foarte tare ca această chestiune să fie discutată în plen, pe scurt. Este o procedură în acest sens. O să rog de aceea pe domnul președinte și o să rog și pe colegi, pe această ocazie, să susțină această solicitare întâmplare și anume să avem o dezbatere scurtă în plenară, deci să nu ne mărginim la simpla votare a acordului, ci să avem și o scurtă dezbatere pe acest subiect în plenară. Mulțumesc! Thanks a lot. And now the shadow rapporteurs and for... Mulțumesc foarte mult. Vom da cuvântul raportorilor din umbră, raportor efectiv, Marek Belker, dar cred că, de fapt, coordonatorul este cel care va interveni din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum puteți vedea, nu sunt chiar domnul Belker, dar Uh, se scuză, dumnealui n-a reușit să ajungă astăzi, așa încât o să vă subliniez câteva dintre discuțiile pe care le-am avut noi în reuniunea raportorilor fictivi pe această chestiune de importantă. În primul și în primul rând, insist pe cât de important consideră grupul nostru că este acest acord de asociere cu Ucraina, pentru că este un instrument esențial pentru a promova modernizarea Ucrainei și pentru a atrage Ucraina într-o cooperare strânsă cu Uniunea Europeană. Componenta comercială a acestui acord și îndeosebi cotele la importuri permit promovarea dezvoltarea și evoluția partenerilor noștri și în același timp reușim să ocrotim piața internă în fața unor perturbări și unor evoluții care ar putea să fie dăunătoare. Însă, exporturile, exploatarea, pardon, neașteptată a lacunelor din acest acord referitor la carnea de pui a creat dezechilibre serioase, foarte grave și îndeosebi în sectorul creșterii și cărei de pui din Uniunea Europeană. Practic, agricultorii europeni au cerut ca Uniunea Europeană să intervină și să rezolve imediat problema. Însă, grupul nostru își exprimă regretul că în cadrul amendamentelor uh, se vede o creștere a cotelor Uh, tarifare, ceea ce va produce efecte negative asupra agriculturii europene, însă noi vom susține acest acord uh, tarifar cu Ucraina rectificat și așteptăm într-adevăr și susținem ideea unei soluții pentru această situație problematică în care carnea de pui din Ucraina și îndeosebi um, filetul de, uh, de piept de pui intră pe piața europeană fără niciun fel de restricții, practic. Și din păcate, mă rog, Așteptăm, de fapt, din partea Comisiei o monitorizare mai uh, strictă a aplicării uh, aspectelor fitosanitare și de tot ce ține de igienă pentru a ne asigura că se respectă, până la urmă, și litera și spiritul acestui acord. Și dați-mi voie în egală măsură și să-mi exprim acordul cu raportorul, să ne exprimăm sprijinul, să spunem că într-adevăr este vorba de un aspect important. Haideți să dezbatem totuși pe scurt această chestiune în plenară ca să putem ajunge la să, să știe și lumea, practic, despre ce vorbim și să se știe și în Ucraina. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Din partea Renew, nu avem pe raportul din urmă, dar care Crascur poate să intervin. Da, corect. Aici sunt într-adevăr o să fiu cu poate de concisă și să vă spun că da, îi susținem pur și simplu pe raportor în această situație. Foarte bine. Din partea ECR, domnul Burjoa. Da, mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte. Aș dori și eu să exprim mulțumiri raportorului pentru acest text excelent și doresc în egală măsură și să felicit Comisia Europeană pentru că a reușit să gestioneze acest dosar foarte bine. Consider că și raportorul a spus acest lucru, doamna raportor uh, Gheri a spus foarte bine acest lucru, că este foarte important să asigurăm punerea în practică corectă a acestui acord. Acum aș vrea să știu ce se înțelege sau ce înțelege doamna raportor prin această dezbatere despre care vorbea dumnea ei, referitor la uh, celelalte acorduri pe care le avem noi și modul în care sunt ele formulate. Cu alte cuvinte, ce facem? O luăm de la capăt cu dezbaterea acordului cu Ucraina sau cum? Uh, o să răspundeți, doamna, după, după ce se mai pun. Helmut Scholz, din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și și eu doresc să mulțumesc domnului raportor pentru acest proiect de raport și pentru faptul că a scos în evidență o chestiune importantă. În principiu suntem de acord cu abordarea propusă de către doamna raportor, dar aș insista că se impune să trecem cumva dincolo de situația concretă. Nu vorbim doar de carnea de pasăre. Practic, vorbim despre o evoluție cât se poate de periculoasă, modul în care evoluează domeniul agroalimentar în Ucraina și vorbim despre asistență macrofinanciară, tocmai pentru a exista această disociere a sectoarelor uh, economice de relațiile comerciale. Vedem însă că se produc încălcări ale dispozițiilor, în sensul că folosesc banii din producție, încasările din producție pentru evoluția uh, socială și economică a țării, motiv pentru care aș susține practic ideea că e nevoie de o dezbatere generală în plenară pe acest subiect, astfel încât să putem avea diferite perspective referitoare la situația concretă pe care o avem și cum se prezintă sectorul agroalimentar în Ucraina. Bravo, foarte bine. Din partea verzilor. Mulțumesc și mulțumesc uh, foarte mult și pentru acest raport. Trei întrebări scurte și la obiect. Firește că și noi susținem uh, strădanile Ucrainei de a pune în practică acest acord de asociere. Din păcate, aceste practici frauduloase și interesele marilor oligarhi, din păcate, contravin acordului, spiritului acordului cu Ucraina, așa încât să fim foarte prudenți. Până la urmă, ce are în vedere Comisia pentru a repara situația și pentru a se asigura că nu se mai repetă astfel de situații în sectorul agroalimentar și nici în alte sectoare, de altfel. În al doilea rând, există o complicitate a autorităților vamale din, respectiv, din anumite state membre. A existat uh, consecințe pentru acele autorități vamale ale statelor membre care au permis până la urmă aceste practici frauduloase? Și a treia întrebare, până când vor fi transpus în totalitate acest achit comunitar, UE se va bizui foarte tare pe acordul, mă rog, pe exploatarea facilităților la export uh, și vor continua să exporte către Uniunea Europeană. Însă auditul intern făcut de DG Sante din martie anul trecut a arătat că există încălcări grave și scăpări grave. Cunoaște DG Agri această problemă și dacă da, ce măsuri au fost luate pentru a elimina lacunele pe care acest audit le-a scos în evidență? Mulțumesc! Hm? Mulțumesc foarte mult. Pare să că nu mai sunt și alte întrebări. Drept pentru care voi da acum cuvântul comisiei. Doamna Zuzana Mazuela, Marazuela, de la DG Agri, are cuvântul. Bună dimineața! Întâi de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru celeritatea cu care v-ați mișcat pe acest dosar. Da, sunt preocupări pe acest dosar. Parlamentul European dorește să protejeze interesele sectorului agricol, iar soluția prezentată este cea mai bună pentru a limita uh, importurile de fileuri din uh, Ucraina. Uh, creșterea cotei cu 40% este într-adevăr mare. Uh, scăderea fără o astfel de limitare, Ucraina și-ar putea spori um, importurile mult către Uniunea Europeană față de 2011. Conform ultimelor statistici, reiese într-adevăr că chiar așa se va întâmpla și asta foarte curând. În noiembrie-decembrie anul trecut importurile au scăzut ușor, apoi din ianuarie au început să crească până la 747 de tone în mai, între ianuarie și iulie, 41.000 de tone de fileuri de pui au fost importate din Ucraina în UE, dar fără o limitare, aceste importuri ar putea chiar să ajungă până la 70 sau chiar 80 de mii de tone până la finele anului. De partea ucraineană, ministrul Ministrii au uh, adoptat acordul în privința cării de pui în 23 octombrie, însă Rada Ucraineană încă trebuie să ratifice acest acord. Încercăm să convingem Ucraina să um, ratifice cât mai repede, astfel încât aplicarea să vină cât mai rapid. În ceea ce privește punerea de uh, actul de punere în aplicare, noi ne vom mișca rapid de îndată ce Ucraina uh, va înștiința Consiliul în privința ratificării. Comisia va continua monitorizarea punerii în aplicare acestui acord și altor acord de liber schimb, astfel încât să ne asigurăm că preferințele comerciale sunt întru totul respectate. E vorba despre o chestiune urgentă, așadar uh, încurajăm Comisia INTA ca mâine să adopte avizul și să meargă mai departe cu procedura. Vă mulțumesc! Thanks a lot. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, există o întrebare din partea domnului Burjoa uh, și din partea raportoarei, și anume care sunt învățămintele pe care le-a tras Comisia um, și pe care le va aplica pe viitor, astfel încât să nu mai există astfel de lacune în acordurile încheiate de UE. We have checked all the... Am verificat toate acordurile. negociate, precum și toate acordurile încheiate până acum și nici, în nici unul dintre acestea nu am găsit uh, astfel de probleme. Evident, suntem conștienți uh, de problema actuală și vă asigur că ne vom, uh, vom face în așa fel încât astfel de probleme să nu mai apară pe viitor. Dar, repet, nu era deloc ușor uh, a se prevedea ce s-a întâmplat în cazul de față. Mm, și cu greu se poate extrapola la alte produse sau acorduri comerciale. Era vorba de o linie comercială pe care nu exista acord în momentul negocierii și deci nu se putea prevedea faptul că Ucraina va mm, scoate din pălărie această mm, această soluție. Helmut Scholz. Am auzit răspunsul, dar nu se oferă niciun fel de explicație în legătură cu modul în care urmează să fie pus în aplicare acest acord. Sigur că putem să ne uităm la texte, dar important este cum se aplică ele. Și dacă ne gândim la situația concretă actuală din Ucraina, nu pot decât să fiu de acord cu reprezentanții verzilor oligarhii în clipa de față exploatează prevederile acestor acorduri doar pentru propriul lor profit. Sigur că acum putem să analizăm lucrurile în fiecare sector în parte ca să vedem unde sunt problemele. Întrebarea este cum putem să avem garanția că nu va fi până la urmă un dezechilibru pe piața internă datorită unor asemenea acorduri. Pentru că ă, până la urmă ă, în situația statului ă, partener trebuie să se îmbunătățească lucrurile, să fie bine controlate ca să nu se producă asemenea dezechilibre. Și cred că din acest punct de vedere trebuie împreună cu colegii să aruncăm o privire dincolo de perdea. Da, aruncând o privire la tratat, este clar că nu aceasta este soluția. Doamna raportor, Doamna Gheori. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor și experților pentru observații și întrebări. E clar că trebuie să tragem niște învățăminte pe viitor. Și comisia sper că chiar va face acest lucru. Dar foarte direct pentru a răspunde colegului de la ECR. Fie mergem pe făgașul de până acum, cu distorsiunile de piață, cu creșterea importurilor nelimitate ale acestor uh, fileuri de pui, fie ne întoarcem la comerțul regulat, reglementat și uh, ne așteptăm la o adevărată punere în aplicare a acordului. Da, e vorba de o lacună. Ce face Ucraina este că a găsit o soluție foarte isteață și legală deci este în interesul nostru de a ne reîntoarce la sistemul contingentelor și să fie foarte clar câte fileuri de pui vor ajunge într-un fel sau altul pe piața europeană. Producătorii de carne de pasăre din Uniunea Europeană trebuie să știe că nu vor mai sosi cantități nelimitate pe piața noastră dinspre Ucraina. Acum, știu că structura agricolă din Ucraina are o mm, formă destul de dubioasă, să spun așa. Sunt conștientă și de implicarea oligarhilor. Până acum, clar, a fost uh, o cooperare internațională, uh, la nivel european, de fapt, care să încearcă să, rezolve, să încerce să rezolve această problemă. E clar că Uniunea Europeană nu va mai permite astfel de lacune și, repet, trebuie trase învățăminte, mai ales de către Comisie, în, aceste privin, în această privință a lacunelor care vor trebui îndepărtate pe viitor. Oamenii nu trebuie să mai poată profita așa pe baza sistemului. Repet, nu sunt elemente ilegale, însă în ceea ce privește cooperarea și punerea în aplicare a acordului, aceasta este defectuoasă. Da, putem avea îndoieli, însă eu sper ca și Ucraina să revină pe calea cea dreaptă și, așa cum spunea și domnul președinte, să pună în aplicare cât mai rapid cu putință acordul și să evite pe viitor această situație de-a dreptul imposibilă, pentru că este în uh, interesul producătorilor noștri de carne de pasăre și anume să nu mai sosească pe teritoriul european cantități nelimitate de carne de pui din Ucraina. E vorba până la urmă de concurență neloială din partea Ucrainei. Deci uh, sugerez să introducem pe agenda plenarei această discuție pentru noiembrie, astfel încât să ne atingem obiectivul. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mai există o mică întrebare suplimentară? Da, vă mulțumesc. Mă cam uimește modul în care comisia a cam eludat răspunsul la întrebare. Din câte înțelegem noi, da, e vorba de un acord comercial și de o eludare până la urmă. Și deci Comisia cum va trage la răspundere autoritățile vamale din uh, țările care se fac vinovate? Auditarea internă făcută de DG Sante în martie 2019, e bine, aceasta a scos deja în evidență o serie de probleme a dus la măsuri și a venit cu sugestii de măsuri de prevenire. Mi se pare mm, ciudat că acum Comisia să spună că această situație nu putea fi prevenită. Trebuie să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla pe viitor așa ceva. Până la urmă este vorba de însăși reputația Uniunii Europene. Comisia, doriți să comentați? Da, vreau să clarific un lucru nu e vorba de fraudă din partea autorităților vamale ucrainene. S-a aplicat în mod corect procedura în vigoare. Deci n-au făcut nimic rău. Nu putem deci să-i tragem la răspundere. Noi urmărim uh, monitorizarea punerii în aplicare a acordului și pur și simplu nu am putut prevăz, prevedea această problemă și deci nu am putut nici lua măsuri de prevenire. Doamna raportor, o reacție. Eu n-aș acuza în niciun caz autoritățile vamale, mai ales cele europene. Repet, a fost vorba de niște acțiuni legale pentru că, conform acordului comercial, existau și alte fileuri de carne care puteau intra în mod nelimitat pe piața europeană. Repet, era vorba despre o lacună, o șmecherie până la urmă, din partea Ucrainei, dar nu poate fi calificată drept fraudă. Pe de altă parte, nici nu poate fi vorba despre o punere în aplicare corectă a acordului. Domnule președinte, da, eu vin din țările de jos. În 2018, eu însă mi-am început să-mi pun o serie de întrebări din punctul nostru de vedere al țărilor de jos. Noi ne-am zis încă de atunci, păi ce se întâmplă? E vorba de fraudă aici. Și că, apoi când ni se spune că de fapt conform legii, ar fi trebuit Comisia să ne informeze foarte rapid în acest sens, pentru că noi am pierdut o grămadă de timp și de energie în uh, țările de jos pe această chestiune. Ucraina s-a folosit de acest uh, vid juridic și va trebui ca pe viitor să nu mai poată fi posibil așa ceva. Am fi avut nevoie de un răspuns mult mai rapid. Da, e clar că există lacune juridice în acordurile noastre, completează președintele. Am, pentru amendamente, astăzi la orele 4 după amiază este uh, termenul. Amendamentele pot fi depuse în limba engleză. Adoptare la finele lunii în plenară, cu dezbatere. iar votul în comisie va avea loc mâine. Bun. Și cu aceasta am terminat uh, punctul 4 și trecem la 6. Of play on... Este vorba despre negocierile în cadrul trilogului. În clipa de față este vorba de o singură negociere, un uh, regulament, uh, un legătură cu dual use, dubla utilizare și a existat o înțelegere între cele trei instituții, Consiliu, Comisie și Parlament, să avem o uh, refacere a regulamentului, ținând seamă de tehnologiile care se folosesc, inclusiv în ce privește supravegherea cibernetică pentru că uh, trebuie să fie introduse aceste aspecte în regulamentul respectiv. Ne dorim să existe și o dimensiune legată de securitatea individului, de uh, criterii în ce privește uh, exportul de informații, de control, să nu existe un vid legislativ din acest punct de vedere. Trebuie să existe un exercițiu mai transparent și o abordare mai armonizată. Aceasta a fost, de fapt, înțelegerea celor trei instituții. Și a fost nevoie de multă vreme la nivelul Consiliului să, uh, să aprobe un mandat pentru negociere. Noi la Parlament ne-am făcut lecțiile și după discuții îndelungate, intense, uh, am avut uh, un vot pentru în plen uh, la nivelul a 571 de voturi pentru. După mulți ani, în sfârșit, uh, există un mandat și din partea Consiliului să intrăm în negocieri. Pe 21 octombrie a avut loc o primă întâlnire în cadrul acestui trilog. Îi dau cuvântul raportorului, Klaus Buchner. Mulțumesc. Pot să vă fac o prezentare succintă. După cum ați menționat deja, am avut, ne-am confruntat cu o îndelungată uh, întârziere până când uh, Consiliul a concedat uh, la ideea începerii negocierilor punctul nostru de grau, greutate este, cum s-a mai spus, uh, să ne asigurăm că în aceast, acest regulament drepturile omului sunt respectate corespunzător. Avem deja o primă întâlnire tripartită care s-a desfășurat pozitiv. Ca atare sunt destul de optimist că vom ajunge până la urmă la o soluție de compromis. Președinția finlandeză ă, își dorește acum urgentarea negocierilor ca să fie posibilă finalizarea dezbaterii până la încheierea mandatului finlandez. Nu sunt chiar atât de optimist, dar oricum ă, sper să putem progresa. Mulțumesc foarte mult! Deci, ă, s-a întârziat patru ani pentru obținerea mandatului de negociere la nivelul Consiliului. Acum nu cred că vom reuși să finalizăm în trei luni. Câteodată trebuie să fim cinstiți, să privim realist problemele. Oricum, ca de obicei, aspectele de securitate sunt în centrul atenției noastre, inclusiv în ce privește traficul de persoane. Pe 13 noiembrie, săptămâna viitoare, are loc următoarea întâlnire tripartită. Mulțumesc, putem încheia aici uh, discuția pe marginea acestui subiect. Trecem la punctul 7. Este vorba despre delegația ad hoc uh, pentru deplasarea în Vietnam uh, săptămâna trecută, 29-31 octombrie. Cred că Delegația a avut contacte uh, rodnice, opt membri din Comisia INTA au participat, inclusiv eu. Domnul Zahradil a condus această delegație și am avut, într-adevăr, contacte la nivel înalt. Am avut posibilitatea să ne întâlnim și cu reprezentanți de seamă ai societății civile și cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri, dar și cu organisme guvernamentale. Deci, am putut să ne facem o imagine și despre ceea ce se întâmplă în afara nivelului guvernamental, după aceea și uh, am avut întâlniri cu miniștri, cu ministrul muncii, cu ministrul pentru securitate publică, pentru afaceri interne, uh, cu președintele adunării naționale, cu membrii ai adunării naționale și, uh, nu în ultimul rând, cu premierul Vietnamului. Așa că am avut ocazia să abordăm numeroase subiecte legate de acordurile comerciale. De aceea spun că a fost un exercițiu încununat de succes. Dar pentru explicații suplimentare îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Zahradil, și după aceea îi invita și pe ceilalți membri ai delegației să comenteze. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Înainte de toate, doresc să mulțumesc președintelui nostru și secretariatului INTA pentru foarte buna pregătire a acestei uh, misiuni care s-a derulat foarte bine. Am uh, putut să transmitem un mesaj cuprinzător partenerului vietnamez, tuturor instituțiilor și reprezentanților uh, societății civile cu care ne-am întâlnit și cred că uh, acest mesaj a fost uh, bine primit și reținut. Practic, la fiecare întâlnire ni s-a spus că acordurile comerciale cu Vietnamul sunt necesare, sunt utile, atât autoritățile uh, publice, autoritățile politice, uh, reprezentanții uh, oamenilor de afaceri, uh, dar și uh, reprezentanți ai societății civile, activiștii în acest punct de vedere cu care ne-am întâlnit, ne-au dat aceste asigurări, ne-au spus că speră ca ratificarea acestui acord să se producă și că o vor susține. Deci, impresia noastră este că Uh, acest instrument devine esențial pentru relațiile cu Vietnamul, uh, inclusiv pentru a contribui la ridicarea nivelului de trai al cetățenilor din Vietnam. Ceea ce uh, ni s-a spus în repetate rânduri a fost că Vietnamul este dispus să facă progrese, să-și îndeplinească angajamentele și Vietnamul, de altfel, are reputația de a fi un partener serios și Vietnamul, de fapt, a demonstrat o poveste de succes în ce privește evoluția ultimelor decenii. Deci, noi pe de altă parte, sigur că nu putem să ne așteptăm ca toate valorile și standardele noastre să fie transpuse în practică imediat. Um, în concluzie, sunt de acord cu președintele nostru și cu colegii care au fost membrii delegației noastre că uh, implementarea uh, a acordului uh, trebuie să fie verificată și trebuie să existe și un studiu de impact uh, după aceea, să vedem um, dacă nu vor fi necesare instrumente suplimentare care să însoțească acest demers. Vom Ă, vorbi în detaliu în cadrul dezbaterii noastre despre aceste aspecte. Dacă aveți întrebări, ă, sunt dispus să răspund la ele. Sigur că vom monitoriza evoluțiile ă, ulterioare să vedem dacă se va adopta o legislație a muncii, așa cum există promisiuni, cum evoluează lucrurile în domeniul drepturilor omului ce îmbunătățiri o să apară din acest punct de vedere în uh, Vietnam. Repet, a fost o misiune importantă. Am uh, putut să vorbim foarte deschis, să spunem care sunt solicitările noastre, așteptările noastre uh, și după ce se va finaliza ratificarea acordului. Dar nu avem motive să presupunem că partenerul vietnamez nu va uh, îndeplini promisiunile făcute. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Într-adevăr, dezbaterea va aprofunda subiectele peste câteva minute. Observațiile mele sunt ca tare foarte scurte. Mă alătur observațiilor raportorului nostru, domnul Zahradil. Mulțumesc secretariatului, mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru modul în care s-a organizat plasarea noastră la Hanoi. După aceea, vreau să vă amintesc că noi cu câțiva ani în urmă am mai avut o vizită a Comisiei INTA la Hanoi. În momentul acela exista doar uh, un stadiu incipient de pregătire a dialogului nostru cu partenerul vietnamez. Schimbările sunt substanțiale din acest uh, motiv. Și asta datorită schimbărilor substanțiale care s-au produs în Vietnam în acești ani de la anterioara noastră vizită vizita. Și de asemenea aș spune că aceste schimbări, din punctul meu de vedere, se datorează cel puțin parțial dialogului nostru cu Vietnamul și negocierilor în legătură cu acordul de liber schimb și acordului în domeniul investițiilor. Eu cred că uh, acei uh, actori direct implicați în uh, acest sector din Vietnam um, au răspuns așteptărilor noastre și um, unul dintre acești actori, care este important pentru noi toți, este organizația mondială a muncii, Ehm, pentru că ehm, această organizație este dispusă să colaboreze cu noi, cu Uniunea Europeană, în relația cu Hanoiul, cu Vietnamul și, ehm, de asemenea, ne-a dat asigurări că s-au făcut progrese substanțiale în Vietnam și că ratificarea uh, în această vară a uh, uh, uneia din cele trei convenții uh, ale um, OIM-ului um, a fost ratificată, ceea ce este foarte important pentru sectorul um, muncii în Vietnam și în anul viitor probabil că vor fi ratificate și celelalte două convenții iar uh, Organizația Mondială a uh, Muncii ne-a asigurat că uh, aceste convenții vor stimula progresele pe piața muncii în Vietnam. De asemenea, și Camera Europeană de Comerț în Vietnam a fost un partener al nostru și ne-a prezentat lucrurile într-un fel în alb și negru, pentru că, într-adevăr, există încă multe bariere care ar putea să fie eliminate uh, în perspectiva acordului în domeniul investițiilor, dar uh, și ei urmăresc lucrurile și ne-au oferit și o imagine foarte clară a competiției care există uh, pe plan internațional în această regiune, pentru că noi nu suntem singurul actor interesat. Există Statele Unite, China, Japonia, care sunt interesate de relații cu Vietnamul, dar Camera noastră de Comerț ne-a spus că doar noi suntem cei care avem, într-adevăr, ambiții mari legate de colaborarea cu Vietnamul. Mulțumesc foarte mult! Și eu doresc să mulțumesc uh, secretariatului nostru și delegației noastre din uh, Vietnam și uh, noi ne-am concentrat inclusiv pe întâlnirea cu actori din rândul societății civile. Și doresc să vă adresez un compliment și dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu modul în care ați prezentat interesele Uniunii Europene în relația cu Vietnamul. Ți-a fost cât se poate de deschis și uh, chiar așa a trebuit să fie. Cred că mesajul nostru s-a înțeles și uh, cum uh, aș dori să mai adaug două elemente importante. Primul, da, într-adevăr, în fiecare întâlnire din partea uh, ONG-urilor, uh, dar și din partea uh, reprezentanților Organizației Mondiale a Muncii și de a uh, lumii afacerilor. S-a spus că ar trebui să existe un cadru îmbunătățit pentru relații, dar și uh, organizațiile non-guvernamentale uh, au spus că încă există o situație dificilă în ce privește respectarea drepturilor omului și cred că trebuie să fim foarte precauți pentru că așteptările sunt foarte mari din partea societății civile din Vietnam față de noi, uh, în speranța că aceste acorduri vor aduce o schimbare substanțială și din acest domeniu. Noi trebuie în Parlamentul European să ne gândim insistent la aceste lucruri și cred că raportorul nostru, domnul Zahradil, Uh, este atent la acest lucru. Trebuie să ne vedem ce uh, modalități de susținere suplimentară avem la nivelul Uniunii Europene, ce idei concrete există pentru a schimba lucrurile în bine și din acest punct de vedere uh, trebuie să existe poate și uh, un organism interparlamentar care să fie creat și uh, să vedem cum putem să creăm uh, garanții pentru că acest capitol uh, să poată fi respectat corespunzător și să ducă la uh, progrese substanțiale față de uh, anii uh, 98. Deci așteptările sunt foarte mari din partea reprezentanților societății civile din acest punct de vedere și noi avem o responsabilitate politică până la urmă de a veni în întâmpinarea acestor așteptări. Mr. Danti. Domnule Danti, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu Aș vrea să exprim și mulțumiri asemeni celorlalți colegi care au felicitat extraordinarea organizarea acestei misiuni, pentru că, într-adevăr, a fost una de nivel foarte înalt, cât se poate de utilă și cât se poate de interesantă. Și trebuie să vă spun că am plecat acolo cu foarte mare reticență deși mai avusesem întâlniri pregătitoare, însă eram personal foarte reticent referitor la situația pe care de fapt am constatat-o la fața locului și vreau să vă spun că am reținut două mesaje cheie și anume că toți factorii implicați, uh, toți omologii noștri pe care am întâlnit de la autoritățile guvernamentale până la organizațiile societății civile ne-au transmis un mesaj cât se poate de limpede și anume că nu putem abandona Vietnamul acum, trebuie să continuăm să susținem această țară deoarece eforturile pe care le fac și spunea și colegul Iuriu Winkler a reieșit acest lucru și din datele care au fost prezentate a fost literalmente un efort extraordinar. Abandonarea Vietnamului de către Europa se poate dovedi a fi periculoasă. Mai bine să-i sprijinim în această fază și ai dreptate, Jude, există așteptări majore și noi trebuie musai să luăm în calcul aceste așteptări. Un alt mesaj uh, este important, este să mulțumim președintelui pentru modul în care a gestionat dialogurile. Nu a fost uh, scăpat din vedere niciun fel de aspect în toate întâlnirile oficiale. Au apărut de fiecare dată subiecte care vizează drepturile omului, uh, siguranța cibernetică, drepturile forței de muncă. Toate aceste subiecte au fost abordate și eu m-am mai întors acasă și cu o altă impresie, și anume că există acolo o clasă politică foarte atentă la, cum să zic eu, opinia public imaginea pe care Vietnamul vrea să o aibă în lume și nu uitați că anul viitor Vietnamul va deține un loc în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și că este un moment important. Categoric sunt cât se poate de conștienți că vor avea un rol de jucat pe plan internațional. Pentru ei e foarte important acest lucru și este strategic și pentru Europa. Ne dorim acest acord cu, mă rog, Vietnamul rămâne să-l discutăm, sigur, probleme sunt, scăpări sunt și o să le discutăm, dar într-un domeniu cum este uh, și într-o zonă cum este Asia de Sud-Est, ne dorim un partener ca Vietnamul care ne-ar ajuta să combatem cumva și influența Chinei și să avem o altă poziție geostrategică. Mulțumesc, doamna Casbro. În primul rând, doresc să-i mulț- să mulțumesc uh, foarte tare domnului președinte Bernd Lange, care a condus delegația noastră și vreau să mulțumesc și secretariatului uh, lui Razmei Caschina, precum și delegației reprezentanței UE de la Hanoi, tuturor celor care au fost uh, implicați și cu care ne-am întâlnit la Hanoi, fără de care nu am fi avut ocazia să discutăm, uh, așa cum discutăm acum. Dacă nu ar fi existat toate aceste reuniuni și dacă nu ar fi existat această pregătire atât de temeinică. Dați-mi voie să vă spun că regula de bază în comerț. Comerțul este, până la urmă, o forță motrice a unei dezvoltări durabile și sunt absolut de acord că am avut, într-adevăr, un program foarte interesant în zilele pe care le-am petrecut la Hanoi, pentru că am reușit să strângem informații că se poate de utile și interesante referitoare la ce se întâmplă la fața locului și este greu să nu fi impresionat de progresele economice și de cum evoluează mediul de afaceri din Vietnam și, într-adevăr, e dătător de speranță să vedem că, iată, Vietnamul vrea acum să-și sporească rolul pe care îl joacă pe plan internațional și, într-adevăr, se vor lua măsuri pentru a, ratif- a ratifica o serie de convenții privind dreptul muncii. Însă, din păcate, eh, anumite lucruri nu s-au schimbat la drepturile omului. Vietnamul în continuare nu poate fi considerată o democrație. Poporul vietnamez în continuare nu-și poate alege democratic conducătorii, nu respectă drepturile omului și când e vorba de libera exprimare, și când e vorba de libertatea de întrunire în public, aceste lucruri nu se respectă. Oamenii sunt în pușcărie nu pentru că cine știe ce nenorocire ar fi făcut, ci pentru că au o anumită părere, pentru că gândesc într-un fel. În continuare există pedepsa cu moartea în codul penal vietnamez și trebuie să denunțăm aceste lucruri, iar delegația a fost foarte limpede la acest capitol în toate ședințele și anume că este de neacceptat acest lucru. Așadar, cred că dialogul dintre UE și Vietnam trebuie să continue, iar uh, colegii mei au subliniat și acest lucru, și anume că toți actorii implicați din societatea civilă, din grupuri de activiști, pe care le-am întâlnit, iată că așteptările sunt foarte mari în relația cu Uniunea Europeană pentru a continua acest dialog și dacă suntem de părere că, nu știu, comerțul uh, reprezintă o modalitate pentru a continua dialogul și pentru a asigura o mai bună evoluție pe plan mondial, va trebui să continuăm aceste discuții și să nu um, nu-i dezamăgim pe toți acei activiști în domeniul drepturilor omului și pe toți cei implicați. Mulțumesc foarte mult și acum încă două solicitări de intervenție din partea membrilor delegației. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru rezumatul misiunii dumneavoastră, care s-a dovedit a fi foarte interesantă. Din păcate, doamna Bricmo, din păcate n-am avut ocazia să participăm din partea grupului Verzilor și de aceea v-aș fi întrebat dacă aveți în vedere să ne transmiteți un raport comun al participanților la această misiune, pentru că bag seama că a fost foarte interesant, ați avut o grămadă de întâlniri, dar din ce am mai auzit este că analiza acestor întâlniri nu este aceeași, perspectivele sunt diferite, așa încât ne-ar interesa să știm cam ce s-a întâmplat în aceste întâlniri, cu atât mai mult cu cât grupul verzilor ceruse, de asemenea, să poată fi audiat aici și un grup al Organizației Internaționale a Muncii. Ni s-a spus că acest lucru se va regăsi în rezumatul, în procesul verbal de misiune, raport de misiune. Mă iertați, mă doare gâtul, spune doamna Pricmo. Deci, uh, avem uh, intenția să ne întâlnim cu o serie de reprezentanți, pentru că ne interesează foarte tare să știm ce s-a întâmplat la fața locului. Mulțumim foarte mult, urmează domnul Rodriguez Morelo. Doamna. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi vrut să pun o întrebare referitor la membrii care cu această ocazie s-au deplasat în Vietnam și care, în egală măsură, au participat și la delegația precedentă la care s-a făcut, la, de care vorbim domnul Winkler. Uh, mai la obiect, cum ați constatat noastră că s-a deteriorat situația drepturilor omului? Care este nivelul de îngrijorare arătat de către autoritățile guvernamentale la acest capitol și ce planuri au ei ca să încheie rapid, să pună capăt acestei deteriorări atât de grave a situației cu care se confruntă acum. Mulțumesc, domnul Lancini. Mulțumesc, domnule președinte. Mă raliez și eu ceilor care au felicitat uh, organizatorii uh, Comisie, o organizare excelentă, nu mai lasă ne așteptăm din partea lui Bern Lange, ne-a obișnuit cu așa ceva și ne așteptăm să se întâmple la fel. Asta e stilul, știm din alte emisiuni că totul este organizat exemplar. Dar acordurile de liber schimb cu Vietnamul și în perspectiva viitoarei președințe rotative a ASEANului reprezintă cele un pas important pentru Uniunea Europeană în contextul geopolitic al Asiei de Sud-Est. deoseb, dacă stăm să ne gândim la uh, faptul că există anumite vize, uh, că anumite uh, intenții expansioniste pe care China le are, mai ales în relațiile comerciale pe care le au chiar cu Statele Unite. Și, într-adevăr, este un răgaz care ne permite să deschidem, să spunem, anumite posibilități pentru agenții economice europeni și să subliniem faptul că toți cei pe care am întâlnit la fața locului, începând cu ambasadorii diferitor state membre ale statelor UE, um, reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii, diferite ONG-uri, până la cei care, să spunem, sunt cumva dizidenți față de actuala poziție a guvernului vietnamez, uh, au fost exprimate și au fost cumva la unison, deși existau poate diferențe de nuanțe, în sensul că s-au făcut progrese și în ceea ce privește avantajele economice și o serie de câștiguri sociale. Pornind însă de la această premisă, chiar și așa este evidentă voința omologilor noștri de a continua pe calea reformelor, mai ales în ceea ce privește dreptul uh, muncii. Cred că este cazul ca acest acord eventual să fie totuși condiționat de anumite aspecte esențiale de la care să nu facem rabat Primul dintre acestea, cel mai important, mi se pare că este subiectul drepturilor omului, subiecte care nu pot fi ignorate din pure considerente economice. La cererea explicită a președintelui Comisiei domnul Bernd Lange referitor la situația 11 persoane care se află în pușcărie, întemnițate uh, și care deja au atras atenția comunității internaționale, răspunsul ministrului asigurării, uh, um, siguranței publice, ministrului de interne, cumva a fost că era vorba despre cetățeni care încălcaseră codul penal în vigoare. Codul penal însă care uh, arestează pe cei care sunt cumva dizidenți și care se abadă de la poziția guvernului și partidului unic, Partidul Comunist. Practic, există în continuare munca silnică, uh, pedapsa cu moartea, precum și o serie de alte sancțiuni, tortura uh, și în același timp există o supraveghere invazivă a cultelor religioase și în ceea ce privește legea recentă legătură cu siguranța cibernetică ar putea să fie exploatată ca instrument pentru a mărgini la modul arbitrar libera exprimare și pentru a repri suprima libera circulație a ideilor și a eventualor dizidenți politici. Uniunea Europeană este dispusă să vorbească într-adevăr și să scoată în evidență progresele făcute la nivelul societății civile. Sunt o serie de evaluări pe care trebuie să le facem cu mintea limpede, liniștiți, însă haideți să spunem lucrurilor pe nume, ele există. De asemenea, să nu uităm faptul că există o susținere foarte clară a dreptului de proprietate intelectuală care să uh, garanteze și să protejeze uh, mărcile și uh, produsele europene în fața contrafacerii care are loc. De asemenea, situația mediului înconjurător este cât se poate de importantă, iar președintele adunării naționale, adunării naționale din Vietnam, Ngui, eh, doamna Nguyen, mai mult ca sigur că am strălucit numele, mă iertați, a menționat uh, problema pescuitului ilegal cu singur uh, scop de a, ca să vadă cartonașul roșu de la UE, după ce deja arătasem cartonașul galben de prin 2017, în sensul că nimic nu s-a schimbat, de fapt. Încă a, uh, avem numai, până la ora de actual, avem numai bune intenții intenții. De la despăduriri până la traficul ilegal de cherestea, nu s-a întâmplat nimic, nu s-au luat măsuri, deși Uniunea Europeană s-a exprimat de mai multe ori împotriva unor țări care se află în situații comparabile. Poluarea actuală a fluviului Mekong, deși este o evidență și este o răspundere și a, a Chinei trebuie totuși să reprezinte un angajament ferm. Este vorba de poluarea apelor industriale din uzane, purarea apelor industriale vietnameze, care nu se face. Nu numai că nu sunt uh, epurate, ci sunt folosite în orezării și apoi acel orez crescut în acele orezării cu ape poluate ajunge în Europa nu știu câte sute de mii de tone ajung pe piața europeană și fac concurență neloială produselor noastre cu calitate certificată. Oare chiar ce facem? Vrem să dăm orez copiilor noștri care să aibă ce știu eu ce concentrații de metale grele, de oxidanți, de colorați și mai știu eu ce nenorociri? Nu trebuie niciodată să uităm că poluarea pe fluviului Mekongului nu rămâne numai la granița, nu, nu se termină la granița Vietnamului. Am văzut și problema plasticului în mare și problema în plasticul care ajunge în oceane. Să spunem lucrurilor pe nume și faptul că există acest imperativ de a îmbunătăți acest acord cu o serie de amendamente pe placul tuturor care să uh, scoată în evidență, să remedieze aspectele critice pe care le-am menționat. Nu putem să ne gândim că aceste controle foarte așa blânde și foarte se pot repeta uh, și se putem putem să le preluăm din alte acorduri cu alte țări, nu putem să considerăm că aceste măsuri, care nu sunt deloc foarte stricte, pot da roade în relația cu Republica Socialistă Vietnam. Trebuie să se pună în practică o rețele de controle sistematice de aplicare rapidă cu sancțiuni certe și cu garantarea respectării acordurilor și uh, să fie în același timp uh, uh, un exemplu pentru cei care, care ar trece prin minte să încalce acordurile cu UE. E clar că există diferențe de opinie în ceea ce privește aspectul ambiental și acest lucru aduce daune opune sistemului de producție pun în practică o concurență neloială de netolerat și alimentează fenomenul delocalizării carbonului. Iar aceste acorduri trebuie să ne și ocrotească și să aducă soluții la aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie and uh, hai hora. Mulțumesc. Hai hora. Vă mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Hautala. S-a discutat despre punerea în aplicare a legislației naționale, care este o pre precondiție pentru acordarea de licențe pentru acordul uh, voluntar în ceea ce privește importurile de cherestea vietnameză în Uniunea Europeană, pentru că e vorba de ceva foarte important și are întru totul de-a face cu acordul de liber schimb. Se face trimitere la punerea în aplicare a EFLECT cu Vietnam în capitolul dezvoltare durabilă. Deci e foarte important ca comisia noastră să urmărească cu mare atenție ce se pune în aplicare. În altă ordine de idei, mm, eu am deocamdată impresia că situația drepturilor omului nu s-a îmbunătățit, ba chiar din potrivă. Și multe din aceste probleme au de-a face cu codul penal, precum s-a mai zis. Cum ați spus, de fapt, această chestiune a prizonierilor politici și ce fel de răspunsuri ați primit la aceste întrebări? Pentru că, de fapt, sunt convinsă că ați adresat aceste întrebări. Da, mulțumesc. Răspuns din partea delegației în ceea ce privește eflect și angajamentele în acest sens, precum și oferta de dialog în ceea ce privește punerea în aplicare. Și în ceea ce privește securitatea cibernetică, de altfel precum și în privința protecției datelor cu caracter personal. A spus că actul de punere în aplicare ar trebui discutat cu noi, cu Parlamentul European, și să ajungem la o poziție comună în această privință. Deci există un angajament în privința procesului de punere în aplicare. În privința drepturilor omului, e drept că nu prea s-au înregistrat uh, progrese, îmbunătățiri, și asta mai ales din cauza reprimării libertății de exprimare. Dar a existat un angajament de a reexamina anumite cazuri. Deci există discuții și bineînțeles că am pus uh, această chestiune pe masa discuțiilor. Eu cred că acest acord ar putea veni și cu uh, noi posibilități de discuție pe marginea chestiunilor legate de drepturile omului. Și da, trebuie să ne folosim de pârghile pe care le avem noi la dispoziție pentru ca situația în această privință să se îmbunătățească în Vietnam. Am avut ocazia de a petrece o zi suplimentară la Hanoi în discuții cu organizațiile societății civile mai ales în ceea ce privește folosirea grupului consultativ uh, intern. Am avut întruniri cu multe organizații ale societății civile din Vietnam care vorbesc despre cum pot, se pot folosi de acest uh, grup consultativ național. Eu i-am asigurat de întregul meu sprijin în dialogul cu guvernul vietnamez. Ideea fiind de a căpăta un uh, cuvânt suplimentar de spus în ceea ce privește reprezentarea în acest grup consultativ. Și anume ca și uh, societatea civilă să fie prezentă în acest acord. Am uh, subliniat în repetate rânduri acest lucru în cadrul întâlnirilor noastre și anume că grupul consultativ nu trebuie văzut drept un um, organism doar al organizațiilor de masă din Vietnam, ci că întreaga societate civilă din această țară trebuie să fie reprezentată. și Comisia a um, comunicat cu guvernul vietnamez în această privință. E clar că acest grup consultativ intern trebuie să aibă reprezentanți și ai societății civile în ceea ce privește dreptul muncii și mediul înconjurător cu precădere. Ați spus că da, există așteptări din partea populației vietnameze, cum că se va putea folosi de acest acord pentru a îmbunătăți uh, viața uh, localnicilor și pentru a ocroti mediul înconjurător. Deci acest acord este important. Mulțumesc și pentru amabilele cuvinte în ceea ce privește modul în care s-a a fost organizată această vizită, care într-adevăr s-a desfășurat bine. Comunicarea în rândul echipei a fost foarte bună și echipa în general a fost una salutară. Mulțumesc lui Rasma pentru tot ce a făcut pentru organizarea acestei deplasări. Și cu acestea am ajuns și la finele punctului 7 și trecem imediat la punctele 8 și 9. Și anume discutarea acordului, cele, celor două acorduri, pentru că, repet, e vorba de punctele 8 și 9, deci, uh, conținut și rezoluție și îi dau din nou cuvântul domnului Zahradil, raportorul nostru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportorul, în calitate de raportor, sunt extrem de bucuros că s-a ajuns în sfârșit, uh, după ani de zile de negocieri, la acest moment. Sper din inimă că am ajuns la un punct fără cale de întoarcere acum. Dragi colegi, permiteți-mi să scot în evidență următoarele elemente importante în privința acordului de liber schimb. E vorba de primul acord uh, aprobat de noul Parlament Mm, uh, și deocamdată nu avem ceva de o amplitudine similară în pregătire. Mm, e vorba de ani de zile de pregătire, s-au mai încheiat și altele cu astfel de acorduri cu țări din Asia, cu Singapore, cu Corea de Sud și Japonia. Eu cred că este o ocazie extrem de bună ca Uniunea Europeană să își joace din nou uh, cartea rolului geopolitic și să dea tonul în acest uh, context destul de tensionat din punct de vedere comercial la nivel internațional. Cred că Uniunea Europeană se poate dovedi drept un pionier în ordinea comercială globală și să apărăm regulile comerciale internaționale. Repet, putem avea un rol de lider în ceea ce privește impunerea respectării acestor reguli, dar și în ceea ce privește respectarea uh, chestiunilor de mediu și uh, și în ceea ce privește un regim reformat la nivelul OMC. În al doilea rând, cred că este vorba la urma urmei și de propria noastră credibilitate. Trebuie să demonstrăm că suntem parteneri credibili, că negociem, dar și că încheiem și punem în aplicare acordurile noastre și nu cred că trebuie să pierdem această ocazie de a ne demonstra încă o dată credibilitatea și vis-a-vis de alți mari parteneri, precum China sau Statele Unite. Pentru că ei duc la apariția tensiunilor comerciale, iar um, Uniunea Europeană le um, temperează. Cred că trebuie să ne angajăm vis a -vis de Vietnam pentru că dacă nu, locul nostru va fi luat de alții. Și cred că unii dintre colegi, precum domnul Dante, au spus deja că sunt interese foarte mari din partea altor mari jucători internaționali uh, față de Vietnam, care sunt, uh, stau la pândă pentru a um, umple orice fel de gol pe care le-am lăsat noi. În al treilea rând, Eh, sunt convins că acest acord este un bun instrument pentru promovarea valorilor europene. Vietnamul și-a luat niște angajamente pe care va trebui să le respecte. Ce s-ar întâmpla dacă am abandona acest proces? Eu cred că în niciun caz nu s-ar îmbunătăți situația drepturilor sociale și nici cea a mediului înconjurător. Și nu cred nici că ar fi eliberați mai mulți prizonieri politici. Să nu uităm, este vorba despre un acord comercial, nu este vorba despre un acord uh, în privința drepturilor omului, dar totuși cred că poate îmbunătăți situația din țară din multe puncte de vedere. Acum, haideți să fim sinceri cu noi înșine. Știam din capul locului, încă, încă înainte de lansarea negocierilor, ce mm, sistem are Vietnamul un sistem uh, la leghe departare de valorile noastre europene. Am 56 uh, de ani și primii 26 de ani din viață mi-am petrecut înscris în uh, Partidul Comunist Ceh, dincolo de cortina de fier. Mm, situația din Vietnam de azi nu este Uh, ca cea din uh, Cehoslovacia de pe vremuri. Nu, situația Vietnamului de azi e mult mai bună decât cea din Cehoslovacia din anii comunismului. Dar eu cred că putem obține o reacții pozitive din partea Vietnamului chiar și pe subiecte atât de sensibile precum uh, cel al drepturilor omului. În fine, dar foarte important, valorile economice ale acestui acord care trebuie subliniate. Repet, e vorba de un acord comercial și mult prea adesea uităm sau trecem cu vederea să subliniem interesele comerciale ale Uniunii Europene. Repet, acest acord vine cu niște ocazii extrem de bune pentru întreprinderile europene, avem un deficit comercial mare de bunuri uh, și uh, acordul comercial de față ar putea schimba acest, această situație a deficitului. E vorba de o economie tânără, foarte dinamică, care ne poate fi de ajutor. Și, de fapt, ne putem fi de ajutor reciproc, fără îndoială. În privința textului Uh, de rezoluție am câteva mici observații. Ne-am uh, întemeiat pe activitatea precedentă, e vorba de o serie de documente, din păcate am ratat termenul cu o lună, dar aș vrea să subliniez niște noi elemente. Progresele pe care le-a înregistrat Vietnamul în ultima vreme în privința angajamentul, angajamentelor luate. Rezoluția salută uh, um, um, ce a făcut Vietnamul în privința ratificării Convenției OMI 98 din 2019 în privința drepturilor de muncă uh, în ceea ce privește negocierile colective de muncă 905 și 305 Repet, uh, Vietnamul s-a înscris pe aceeași cale bună precum și ca și Singaporele cu care am încheiat un acord comercial de curând. Apoi, codul muncii. E vorba de o reformă structurală a codului muncii, dar se, pun, uh, se lucrează pe marginea punerii în aplicare a convențiilor OMI în această privință, la nivelul Vietnamului ca rezultat al presiunilor uh, pe care le-am efectuat la adresa Vietnamului, situația s-a mai îmbunătățit. Oricum vom avea un, un noi negocieri în 21 noiembrie. Au fost întruniri la Hanoi săptămâna trecută și în noul proiect de cod al muncii merge clar în direcția cea bună, iar și s-a ajuns la un sentiment de urgență în ceea ce privește nevoia de reformare. În ceea ce privește rolul companiilor europene prezente în Vietnam pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, acesta este salutat și cred că aș putea spune câteva cuvinte și în ceea ce privește monitorizarea punerii în aplicare. Trebuie ca acest, aceste două acorduri să aibă succes, voi face tot ce îmi stă în putință în această idee. Acum aștept cu nerăbdare amendamentele din partea dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule raportor. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră pentru trei minute. Domnul Winkler are cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc raportorului uh, pentru activitatea foarte serioasă, foarte angajată depusă. Cred că valoarea economică a acestui acord între Uniunea Europeană și Vietnam este evidentă. S-au uh, menționat din acest punct de vedere cifre convingătoare, dar să ne gândim și la contextul geopolitic, să ne gândim la interesele statelor ASEAN și uh, la rolul pe care Uniunea Europeană dorește să-l joace în această regiune. Evident că relația cu Vietnamul ar fi un pas important în acest sens. Ar trebui de asemenea să ne gândim la uh, ceea ce trebuie întreprins nu neapărat doar la obiective comerciale, dar și la uh, alte elemente care uh, pot să fie un impuls pentru relațiile noastre. Mă gândesc că au fost menționate deja convențiile Organizației Mondiale a Muncii și uh, de asemenea, și în acest context, la îmbunătățirea uh, pe piața muncii a situației din Hanoi, să ne gândim deja că um, o îmbunătățire a legislației muncii în Vietnam uh, uh, va fi esențială pentru că este vorba despre o piață cu 50 de milioane de lucrători. Ne gândim și la aspecte legate de securitatea cibernetică și la uh, securitatea uh, individului în ce privește posibilele atacurile cibernetice. Deci, putem și din acest punct de vedere să uh, obținem îmbunătățiri. Am vorbit și despre un plan de implementare și aici există mari provocări pentru că uh, până la urmă uh, trebuie să existe și un capitol pe care comisia să îl propună în ce privește IMM-urile. Iar Ehm, în procesul de implementare ehm, și acest capitol va putea să fie important și să aducă schimbări pozitive în Vietnam. Ei vor avea un congres important în 2021 și important este dacă până la urmă reformiștii sau conservatorii vor avea un ehm, câștig de cauză. Să știți că și uh, eu, ca și raportorul, uh, am aceeași vârstă și am trăit și eu jumătate aproape din viața mea într-un regim comunist. Deci uh, noi avem poate ochiul format pentru a putea observa progresele reale care s-au produs în Vietnam în ultimele decenii, iar acest acord poate să susțină progresul și schimbarea în bine în Vietnam. Mulțumesc! Această perioadă de uh, verificare și analiză uh, a impactului uh, acordurilor este esențială pentru că noi eh, dispunem de pârghii pentru a exercita eventual o presiune asupra partenerilor dacă nu își îndeplinesc eh, promisiunile. Sigur că trebuie să avem o strategie din acest punct de vedere, iar noi trebuie să avem garanția că valorile europene eh, sunt respectate nu doar prin vorbe, ci și prin acțiuni. Există și din acest punct de vedere mari așteptări la nivelul uh, cetățenilor din Vietnam. Dacă uh, nu vom uh, reuși să contribuim la progres, ne pierdem până la urmă credibilitatea. La Hanoi, în cadrul diferitelor întâlniri. Ni s-a spus că situația în ce privește drepturile omului se deteriorează. Mai ales libertatea de expresie are de suferit și uh, libertatea de expresie în online, în lumea digitală. Deci, este important să existe un capitol care uh, să fie substanțial uh, în raport și în ce privește drepturile omului. Noi uh, din 2013 am adoptat cinci rezoluții referitoare la Vietnam și uh, o uh, rețea internațională, un ONG, a publicat uh, observații în legătură cu situația din Vietnam. Uh, Există multe solicitări eh, în acest articol în legătură cu îmbunătățirea situației drepturilor omului. Trebuie și noi să susținem până la urmă aceste puncte de vedere și eh, trebuie să avem cerințe foarte clare în orice întâlnire dedicată Vietnamului. Eu îmi voi concentra amendamentele eh, mele pe codul uh, legat de piața muncii, pe codul este nevoie de respectarea principiilor 87 din Convenția Organizației Internaționale a Muncii și trebuie ca și Parlamentul European să aibă angajamente referitoare la implementarea tuturor prevederilor. Trebuie să reiterăm luările de poziție din acest punct de vedere în Parlamentul European. În ce privește securitatea cibernetică, avem un dialog în derulare și înainte de uh, vot trebuie să vedem uh, care uh, este direcția susținută de legislația uh, revizuită din Vietnam. Deci să folosim uh, perioada de uh, observare într-o manieră strategică pentru a vedea dacă schimbările care se produc în Vietnam sunt uh, în acord cu așteptările noastre legate de progres. Mulțumesc! Întrebarea nu este, spune doamna Carlsbro, uh, cum uh, încheiem acorduri cu Vietnamul. Pentru că în clipa de față Uniunea Europeană este al treilea partener ca mărime cu Vietnamul, dar acordurile de liber schimb oferă posibilități pentru ambele părți. Să nu uităm acest lucru. Pentru uh, reguli care să stimuleze lumea afacerilor, antreprenoriatul, crearea de locuri de muncă, investiții, îmbunătățirea standardelor de muncă, de protecția mediului înconjurător. Un acord de liber schimb poate fi folosit în atât de variate modalități uh, și uh, acest lucru trebuie să se vadă după ratificare. Sigur că uh, milioane de cetățeni din uh, Vietnam vor avea până la urmă posibilitatea să aibă acces pe piețele unor state mult mai dezvoltate. Vietnamul a fost un, o țară săracă timp de zeci de ani Acum lucrurile se pot schimba în bine, populația să nu mai sufere de sărăcie. Dar mesajul este foarte clar, inclusiv în ce privește așteptările noastre față de partenerul vietnamez. Iar când e vorba de drepturile omului, de îndeplinirea uh, drepturilor lucrătorilor. Avem mari așteptări ca schimbările să se producă. Acum avem ocazia să demonstrăm că dorim să ne întâlnim ca parteneri. Este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere când vom uh, discuta despre acest acord de liber schimb în Parlamentul European. Este responsabilitatea noastră să facem tot ce stă în puterea noastră pentru a susține progresul din Vietnam și eu sunt convinsă că acordul de liber schimb este un instrument adecvat. Dacă noi nu suntem dispuși să facem un pas înainte spre o mai strânsă cooperare cu Vietnamul, alte state interesate să pătrundă în zonă vor face acest lucru. Deci să ne asumăm responsabilitatea de a verifica și dacă ceea ce decidem corespunde uh, valorilor noastre. Mulțumesc! Din partea verzilor acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uf obișnuim să uh, vedem lucrurile ușor diferit când este vorba despre impactul acordurilor de liber schimb um, pentru situația drepturilor omului. Și eu uh, sunt de părerea doamnei Captain Darling că trebuie să folosim acordul ca o pârghie pentru ca lucrurile să se îmbunătățească în Vietnam. Uh, pentru că, sigur, mă bucur să aflu că situația din această uh, țară um, nu este um, așa cum am presupus numai progres, ci este și preocupantă în ce privește drepturile omului. Iar în legătură cu negocierile există un recul, uh, inclusiv în legătură cu situația prizonierilor politici. Uh, pentru că uh, până la semnarea acordului în iunie anul trecut, uh, situația nu era deloc fericită. Iată, a trecut un an și Parlamentul a adoptat o rezoluție pentru punerea în libertate a deținuților politici. De, uh, există însă și o alertă. Spațiul de manifestare al societății civile este din ce în ce mai îngust există o tendință negativă de uh, a arunca în închisoare oponenții politici. Uniunea Europeană, în mod repetat, uh, a făcut apel la punerea în libertate a tuturor activiștilor pentru apărarea drepturilor omului. Iată, acest lucru s-a întâmplat cu o lună înainte de uh, semnarea acordului și lucrurile nu au evoluat nici de cum fericit. Eu cred că trebuie până la urmă, din acest punct de vedere, să uh, aducem completări uh, textului uh, propus de raportor. În 2016, Parlamentul European a adoptat cu două treimi raportul privind situația drepturilor omului și democrației în lume și Aici a existat un apel să se introducă o clauză privind uh, situația drepturilor omului în toate acordurile comerciale și să existe și un mecanism de verificare a priori aplicării uh, acordului. Deci, din acest punct de vedere, cred că trebuie să lucrăm mai bine. Noi avem șase luni de când ne-am preluat acest mandat. Cred că uh, trebuie să fim mai ambițioși și să ducem un suflu nou muncii noastre și aș introduce aici și solicitarea ca ă, să ă, putem amâna termenul de înaintare a amendamentelor, ă, pentru că până la urmă există sigur și această propunere de a avea un grup național de consilieri. Trebuie să valorificăm aceste contribuții, dar noi trebuie până la urmă să ținem seama și de noile cifre pe care ni le furnizează OIM-ul în legătură cu uh, copiii care sunt forțați să lucreze și în alte situații. Mulțumesc, domnul Lancini. credo che le Da, consider că aceste concluzii trebuie să țină într-o mai mare măsură uh, cont de mediul înconjurător și de problema drepturilor omului, pentru că toate aceste lucruri nu pot uh, fi uh, puse sub semnul întrebării doar din interese geopolitice, economice, cât de importante ar fi ele și uh, chiar dacă ne propunem să îmbunătățim uh, situația pe care am uh, constatat-o, trebuie să avem certitudinea că avem de face cu o țară care își respectă angajamentele. Dorim însă o certitudine că aceste angajamente sunt respectate pe termen scurt și nu pe termen foarte lung și uh, după bunul plac al Vietnamului. nu putem face concesii la capitolul drepturi ale omului, nu putem face concesii la capitolul protecția mediului și nu aceasta este abordarea noastră, nu așa interpretăm noi și nu așa vedem noi această lume și viziunea pe care o are Europa în legătură cu lumea în care trăim. Astfel încât consider că aceste amendamente pot să ducă Vietnamul în direcția pe care ne dorim cu toții și pe care o cerem cu toții și reiterez faptul că acest acord este unul important, însă este un acord important chiar dacă vom reuși să demonstrăm că valorile noastre au întâietate în fața intereselor economice și comerciale ale oricăruia dintre statele membre ale UE. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Immanuel Morel de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul raportor spunea că negocierile cu Vietnam au durat foarte mult și așa este, dar noi parlamentarii nu avem foarte mult timp să și citim un text, să depunem amendamente și să-l și votăm. De aceea o să susțin propunerea făcută de către Verzi și anume să amânăm termenul de depunere a amendamentelor pentru că trebuie să verificăm multe lucruri și în continuare nu am primit uh, suficiente răspunsuri. Am înțeles care este argumentul de bază și anume că pentru fiecare acord de liber schimb nu vorbim doar de un acord social și economic și că întotdeauna există o dimensiune politică și subscriu în totalitate obiectivului UE de a-și consolida consolida păi relațiile cu Vietnamul și uh, prin extrapolare cu această zonă a lumii din considerente geopolitice pe care nu le repet. Însă există clar o motivație comercială și economică și acolo am ceva dubii. Am înțeles care este interesul producătorilor auto, înțeleg că s-au declarat foarte mulțumiți de acest acord, înțeleg și interesul unor mari agenți economici care cred că pot astfel avea acces la uh, piața achizițiilor publice. Dacă te uiți la ce praguri sunt totuși pentru a adjudecare, termenul de 15 ani nu e cel cel mai atrăgător, dar am înțeles aceste lucruri. În orice caz, am dubii referitor la interesul lucrătorilor europeni și consumatorilor europeni, însă în egală măsură și în ceea ce privește pe angajații vietnamezi și cetățenii vietnamezi. Și revin, de ce am dubii? În primul rând, din ce constat și din rezoluții și din intervențiile comisiei, că toată lumea se bucură că, în sfârșit, Vietnamul este, iată, o minunată platformă de montaj. Până și China își montează anumite produse în Vietnam, fără taxe vamale, însă nu cred că e cazul să ne bucurăm de așa ceva, pentru că riscul pentru noi Europa este să se producă o delocalizare masivă în domenii, mai ales manufacturiere, și mă îndoiesc că acest lucru este în folosul lucrătorilor europeni. La fel, din perspectiva consumatorilor, haideți să nu fim ipocriți. Tot ce ține dezvoltare durabilă nu este suficient de solid, contrar răspunselor comisiei. E subțirică treaba acolo, nu există standarde de calitate, de trasabilitate a produselor am vorbit de pescuit ilegal în mandatul precedent și vă reamintesc atât că există probleme în Vietnam care nu s-au rezolvat. Este țara care ocupă locul 4 în poluarea cu plastica oceanelor. Nu mai vorbim de chelesteaua ilegală. Știți foarte bine că astăzi ne ajunge chelestea din Laos și din Cambodgia, care de fapt este, sunt, sunt chiar esențe prețioase care încurajează despădurile, așa încât noi, europenii, ne apucăm și batem toba cum uh, susținem noi acordul uh, durabil și acordul de la Paris, care oricum nici nu prea este menționat în text. Referitor la siguranța alimentară, riscul de supraexploatare, la degradarea mediului, nu vă supărați, nu, textul nu este la nivelul dorit și pe mine ce mă, do- mă doare este situația lucrătorilor, cetățenilor din Vietnam. Domnul raportor noastră a spus lucrurilor pe nume, da, domne, nu este un acord pe drepturile omului. Ne-am dat și noi seama. Însă, uh, Totuși, putem fi de acord. Nu vorbim doar de drepturile omului, adică totuși nu putem chiar așa să închidem ochii. Ori de la începutul negocierilor, și s-a spus acest lucru de către uh, ceilalți oratori, lucrurile se înrăutățesc, adică nu putem să ne facem că nu vedem, că nu se întâmplă nimic. Bun, înțeleg că la dreptul muncii o iemu uh, e reticentă. Dacă te uiți că acolo muncesc copii și care sunt condițiile de muncă în Vietnam, nu putem spune că acolo lucrurile au făcut progrese esențiale. Deci nu prea sunt eu de acord, nu prea mă împărtășesc entuziasmul și nici măcar optimismul și un lucru e sigur, și anume în calitate de parlamentar, cer să avem mai mult răgaz ca să lucrăm și să primim răspunsuri concrete din partea Vietnamului. Mulțumesc, urmează încă șapte doritori să ia cuvântul, cu un minut și jumătate fiecare. Doamna Tiziana Vigini. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu concis. Referitor la politica comercială, este limpede că obiectivele sunt îndeosebe obiective de natură economică, dar putem foarte bine vorbi și despre un instrument care să promoveze valorile și drepturile omului în lume. Asta numai și numai dacă noi vom hotărâi să optimizăm această relație și și din perspectiva economică, pentru că, deși e adevărat că uh, Vietnamul oferă niște posibilități economice uriașe pentru oamenii noștri de afaceri, având în vedere că are populație de 94 de milioane și care o rată de creștere, una dintre cele mai ridicate din lume, pe de altă parte, este limpede că pe termen lung, mai ales dacă să ne gândim că nu se aplică același standard, ne poate să se transforme într-o problemă din perspectiva competitivității în relația cu agenții noștri economici. De aceea cred că intrarea în vigoare a acestui acord trebuie să fie condiționat de o îmbunătățire a situației drepturilor omului și, sincer să fiu, și eu, ca mulți dintre colegii mei, nu, nu prea le văd aceste îmbunătățiri. Mă voi opri mai ales la măsurile care trebuie să fie adoptate în cazul încălcărilor acestor drepturi omului. Nu mi-e deloc limpede și mă adresez acum comisiei dacă în acest caz se poate prevedea o suspendare totală a acordului în cazuri extreme uh, și ne dorim uh, răspunsuri. De asemenea, mai sunt alte pericole, de pildă, Travacorezul, agenții noștri economici deja au avut de suferit de pe urma concurenței din Cambodgia și în Myanmar pe acest subiect, adică peste 80.000 de tone de risc cu uh, cotă de um, taxe vamale zero, riscă să pericliteze situația și, de asemenea, măsurile trebuie să fie eficiente și să intre rapid în vigoare. Voi încheia spun că, din punctul meu de vedere, avem nevoie de um, o intrare acestui, în vigoare acestui acord cu două condiții. Deci condiții mai stricte pentru drepturile omului și o mai mare ocrotire a agriculturii europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ima Rodriguez Pinero. Da, mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul raportor și pe toți raportorii umbră, precum și comisia, pentru munca depusă pentru redactarea acestor acorduri. Mi se pare foarte importantă, mai ales pentru a apăra interesele geopolitice ale Uniunii Europene și pentru a ajuta Vietnamul în această tranziție către economie modernă și angajată uh, cu o dezvoltare durabilă și o economie care să fie angajată și cu respectarea drepturilor omului. Într-adevăr, apreciez eforturile făcute de către autoritățile vietnameze, însă domnul Winkler spunea, vorbea, făcea aluzie la cei 25 de ani pe care au trăit dincolo de zidul Berlinului. Noi în Spania am avut 40 de ani de dictatură, a dictatura lui Franco Y sabemos lo que... E antidemocratică și știm prea bine ce înseamnă uh, să nu te poți exprima liber și ce înseamnă deținuții politici, așa încât politica comercială este un alt instrument fundamental prin care putem, e o pârghie pe care putem exploata pentru a apăra valorile UE, printre care și aceste principii democratice și ale libertății de exprimare. De aceea consider că nu putem permite să nu se facă pași necesari astfel încât să uh, se împiedice apărarea drepturilor omului, indiferent E adevărat că trebuie să le vom da drepturi de acces preferențial până la urmă în să acord pe piețele noastre, dar mă îngrijorează, sau mă îngrijorează de fapt alte aspecte, faptul că se prelungește acest proces, dar mă îngrijorează în ce mod vom reuși noi să facem o evaluare riguroasă cu reprezentarea întregii societăți civile în grupurile de evaluare la nivel național, dacă tot mai e nevoie de niște ani de zile până ce anumit să existe organizații sindicale libere. Cum vom garanta noi reprezentativitatea tuturor uh, categoriilor de la populație. Mulțumesc! Mulțumesc, Catherine Van Bremt! Mulțumesc și, și eu vreau să revin la chestiunea asta cu drepturile omului. Mai mult ca sigur că nu e intenția noastră să avem numai acord de liber schimb cu țări care, să spunem, același nivel de, nu știu, drept al muncii și drepturile omului cu noi dar uh, și reciproca e valabilă. Adică, până la urmă, cât de greu poate să fie să ai un acord de liber schimb uh, cu o țară unde drepturile omului s-au înrăutățit, uh, adică lucrurile dau înapoi, nu merg înainte avem totuși un acord de cadru referitor la parteneriat și cooperare cu Vietnamul și îl avem de prin 2014 și încă de pe atunci situați, de atunci și până acum situația s-a înrăutățit, nu s-a îmbunătățit. Ori în acest sens am o întrebare pentru Comisie, pentru că există o legătură între acest acord de parteneriat și cooperare și acordul de liber schimb, unde apare treaba cu drepturile omului. Și v-aș întreba, dacă tot știm că situația din Vietnam nu e cea mai roză, ca să ne exprimăm eufemistic, cum uh, înțelege Comisia cel alineat uh, încălcări serioase, grave și sistematice ale drepturilor omului și care să fie reperul Comisiei, uh, de ce talon să va folosi Comisia pentru a se prevala de această clauză, pentru a face legătura între cele două chestiuni. E important să știm ca să putem evalua acest acord de liber schimb și ca să putem ști de uh, ce legătură este. Și domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, felicitări și din partea mea colegilor care au făcut parte din delegația uh, în Vietnam. Am participat și eu în urmă cu câțiva ani la o de delegație. Some critics would criticize it as a junket. Anumit. Practic, într-adevăr, am venit fiecare cu informații foarte bune și cu altă perspectivă, altfel foarte prețioasă ca urmare a acestei munci depuse, suntem într-o mai bună situație, putem să luăm o decizie cunoștință de cauză referitor la acest acord de liber schimb. Și cred că este destul de limpede că s-a muncit uh, pe brânci și de către comisie și de către partea vietnameză, mai ales în ceea ce privește Organizația Internațională a Muncii, dreptul muncii există motive de îngrijorare din cauza drepturilor omului de înțeles. Nu e bine că situația se înrăutățește și trebuie să uh, facem eforturi împreună pe mai departe pe acest subiect, dar cred că observația făcută de domnul Winkler uh, spunea um, că au trăit în țările lor uh, o situație comparabilă și că există evoluții foarte mari și că situația s-a îmbunătățit. Cred că același lucru se poate spune și despre Vietnam, dacă vom uh, trece la ratificarea acestui acord, mai ales pentru că, dacă așa cum s-a spus, situația geopolitică, precum și atmosfera de bariere comerciale uh, continuă. Singapore rămâne o portă de acces către ASEAN, deci nu putem să respingem acordul cu Singapore și apoi să respingem acordul cu Vietnam. Nu prea ar fi, nu putem să trecem un acord să respingem pe celălalt. Nu prea ar fi foarte logic, deci cumva uh, suntem um, foarte aproape de a încheia un acord important și să vedem ce învățăminte am tras și să sperăm că ce am învățat vom reuși să folosim ca să gestionăm alte situații. Dacă ne apucăm acum să respingem, vă dați seama ce am avea de câștigat și și asta este corect. Hautala. Hautala. Yeah, thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Bag seama că nu există un dezacord în legătură cu ceea ce ne dorim uh, din partea Vietnamului înainte de ratificare sau poate după ratificare. În orice caz, în tot cazul, nu vedem unde există această pârghie și uh, unde, această marjă de intervenție. Sunt de acord cu colega Darling uh, că acum e momentul să intervenim și nu cred că trebuie să ne pripim să treacă acest acord prin Parlament. Am mai auzit că există, într-adevăr, și semne încurajatoare și există și o disponibilitate uh, din partea vietnameză să se îmbunătățească situația. De ce nu i-a mai dat un răgaz suplimentar Vietnamului ca să se -și facă ordine în ogradă și să vadă până unde pot ajunge cu reformele despre care uh, vorbim și uh, susțin uh, propunerea făcută de către colega Saskia Brigmont și anume că de bine de rău am putea să ne îngăduim un regaz măcar până la începutul anului viitor în comisie și că veni vorba uh, Comisia de Drepturi Omului pregătește și ea un aviz, sunt raportori din umbră acolo și cu siguranță vor apărea propuneri utile și din partea acestei subcomisii referitor la ce mecanisme de monitorizare și reclamații ar trebui să fie instaurate în Vietnam. Domnul Winkler, exemplul dat de dumneavoastră nu e chiar cel mai convingător, pentru că cred că intervalul de reforme în România și, mă rog, s-a deschis, adică era, se o reformă în România înainte să Armia să devină membră, am văzut o serie de progrese care nu sunt tocmai uh, convingătoare. Acum, Vietnamul s-a pornit și el la aceste reforme, dar trebuie totuși să uh, rămânem prudenți. Domnul Burjoa, mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să încep prin a-i mulțumi domnului raportor, să-l felicit pentru munca depusă, foarte bună de altfel. Uh, a obținut niște rezultate foarte bune și o să ne exprimăm și noi sprijinul total. Deci, din trei considerente. În primul rând că acest lucru va duce la o creștere externă a exporturilor în Vietnam și, de asemenea, am avea o creștere cu 29% a exporturilor către Vietnam până în 2050. Asta înseamnă vreo 8 miliarde de euro. O grămadă de avantaje și pentru partea vietnameză. Însă, în primul rând, vedem totuși, în primul rând, că există această societate tânără și foarte dinamică. Am fost și eu acolo, am fost prezent în Vietnam de mai multe ori și pot să vă spun că societatea vietnameză va avea și ea de câștigat, va înregistra progrese sociale și o mai mare bunăstare. De asemenea, aspectele geostrategice sunt importante pentru e care trebuie să fie un actor global și care trebuie să vedem că principala piedică în calea um, comerțului internațional uh, o reprezintă protecționismul. De asemenea, dezvoltarea durabilă este o altă dimensiune importantă și este parte integrantă a viitorului acord. E perfect acest acord, pe perfect nu e nimic. Se fac progrese, se fac progrese. Sigur, trebuie să mai fim atenți anumite chestii, le-a menționat și Comisia Europeană și eu sunt hotărât că putem foarte bine avea un grup de lucru interparlamentar. Domnule, uh, pe aceste capitole, domnule președinte, întrebarea este dacă există suficiente contribuții, amendamente uh, și din alte comisii, de pildă la Comisia 2, Comisia Drepturilor Omului, care ar putea să contribuie la această rezoluție. domnul oh, Danti. Mulțumesc, domnul Danti. Președinte, eu Domnule președinte, vreau să subliniez două elemente. În primul rând că noi cu toții suntem conștienți că Vietnamul nu e o țară democratică și că drepturile omului sunt încălcate și că sunt situații referitoare la dreptul muncii care sunt cât se poate de precare, asta așa, dacă îmi permiteți un eufemism precare, adică nu există libertate sindicală mai pe românește și treaba cea mai, nu știu, impresionantă a fost că până la urmă observatorii cei mai obiectivi erau, mai, cei mai reticenți, pardon, erau sindicatele, cei din mediul politic parcă erau mai deschiși decât din ar fi sindicatele, cel puțin, mă rog, poziția oficială. Acum, noi am uh, constatat aceste lucruri și e greu să ne imaginăm acum că printr-un acord comercial o să reușim noi să transformăm Vietnamul pe noapte într-o democrație. Uh, ni s-a explicat foarte limpede că politica Partidului Unic, mă rog, Uh, adică această reformă a partidului unic nu este de perspectivă, nu o au în vedere. Însă, cred că trebuie să exploatăm toate instrumentele, tot instrumentarul pe care îl avem prin acest acord comercial și printr-o politică comercială, astfel încât să se facă progrese importante. Așadar, aceste instrumente uh, cred că sunt în faza de a fi aprobate. Trebuie să ne, explicăm, să ne exprimăm clar, să spunem respicat care sunt obiectivele, ce pretenții avem noi din partea Vietnamului până în momentul în care vom adopta această acord, care sunt semnale clare care trebuie să ne parvină la capitolul drepturilor politice, drepturile ale sindicatelor, dreptul muncii și în ceea ce privește siguranța cibernetică, pentru că, într-adevăr, de siguranța cibernetică depinde capacitatea pe care o au agenții noștri economici de a ființa și activa Um, în condiții de siguranță pe piața vietnameză și apoi tot ce ține de normele metodologice de punere în aplicare. Și închei, domnule președinte, știu că sunt în întârziere, clauza de bază care se, de care ne putem prevala și pe care o putem folosi, nu știu ce părerea comisiei aici, ar putea să fie un instrument care, în faza de punere în practică, să ne acorde garanțiile pe care noi le cerem Vietnamului. Mulțumesc! Yeah, Mr. Mulțumesc! Thank you very much, Chair, and uh, thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Warburn. Mulțumesc și raportorului. Din capul locului vreau să spun că, în general, vorbesc sprijin acordul. De ce? Ei bine, pentru că mă tem că Europa Uh, cam rămâne pe tușă în domeniul uh, concurenței și competitivității. E vorba de o chestiune extrem de importantă care s-a tot adâncit în ultimii 10, 10 de ani. China și-a, în ultimii 10 ani și-a mulțit cu 4 economia, India de asemenea, iar creșterea Uh, Europei nu a fost decât de 16-17% în același interval de timp. Deci uh, am cam șchiopătat și acest lucru înseamnă că vom fi mai puțin prosperi pe termen lung și mai puțin competitivi. Și nu doar uh, Asia noi ia în față, ci și uh, continentul american. Pentru a ne asigura propria prosperitate, trebuie ca întreprinderile noastre să-și poată vinde produsele către mm, clasa mijlocie din Vietnam. Deci trebuie sprijinit acordul și asta cât mai repede cu putință, pentru că zi de zi mai pierdem încă o părticică din competitivitatea noastră. Este un element extrem de important și trebuie ratificat acest acord, însă totuși Acordul păcătuiește printr-o lipsă și anume cea care să vizeze IMM-urile. Spre, trebuie să ne asigurăm că IMM-urile noastre vor putea face export-import cu Vietnamul. Mulțumesc, Criston Hansen. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu țin să-i mulțumesc raportorului pentru munca întru totul excelentă de până acum pe acest dosar. E vorba într-adevăr despre un acord strategic pentru noi în uh, regiunea ASEAN. E un uh, pas mare pe care îl facem înainte. Da, domnule Burjoa, este vorba despre un acord comercial, nu este vorba despre un uh, acord prin care să găsim noi soluții la toate nenorocirile pământului. ratificarea Convenției 98 uh, din 2019, OIM, cât și revizuirea codului muncii până la finele anului, mie mi se par pași foarte mari înainte. Și în, do- și în domeniul drepturilor omului și al mediului înconjurător avem uh, înscrierea în acordurile de Paris, deci iată, lucrurile chiar se mișcă în direcția cea bună. Uh, Domnul Morel spunea că e vorba doar despre un acord care să vină în sprijinul uh, constructorilor auto. Nu este adevărat. E vorba și de sectorul agroalimentar, care va profita foarte mult de pe urma acestui acord. E vorba de mai mult de 60 de indicații geografice recunoscute prin acest acord. Ieri am, aici la Parlament s-a găzduit un eveniment al uh, producătorilor de brânză Conte din Franța și al celor de parmezan și gorgonzola din Italia, care au de-a face cu contrafacerea și cu încălcarea proprietății intelectuale. Deci uh, îi vizează întru totul această chestiune. E vorba de o țară în curs de dezvoltare care, grație acestui acord, va putea să-și îmbunătățească foarte mult situația și din acest punct de vedere. Deci eu sunt întru totul pe acord pentru acest acord. Mulțumesc, Comisia. Elena König, director la DigiTrade, director adjunct. Vă mulțumesc, domnule președinte. M-am bucurat nespus să ascult, să aud care au fost rezultatele comisiei, uh, misiunii Comisiei INTA în Vietnam. E foarte bine că ați avut parte de un uh, dialog deschis și cinstit. La fel am avut și noi parte în întrunirile noastre și acest lucru nu poate decât să mă bucure. Voi vorbi despre mai multe elemente. Întâi, aspectele economice. Evident, aceasta este temelia oricărui acord de liber schimb. Un lucru este foarte clar, e un acord foarte ambițios, la fel de ambițios ca cel cu Singapore, care beneficiază de o piață mult mai deschisă decât cea vietnameză. Dar, dincolo de contingentele tarifare despre care s-a vorbit, s-au uh, abolit foarte multe bariere de ambele părți une, unele în perioada de punere în aplicare, pentru că, da, Vietnamul este o țară în curs de dezvoltare, dar în 10 ani vor fi abolite toate uh, barierele, tarifere. Dar comerțul înseamnă și uh, norme și acces facil la piețe, înseamnă și protejarea normelor de Uh, proprietate intelectuală și așa mai departe. Și toate aceste elemente sunt acoperite de acest acord într-o manieră extrem de asemănătoare cu acordurile încheiate cu țări precum Singapore. Însă, nu e vorba, prin intermediul acestui acord, să ajungă produse chineze pe piața europeană a fost un uh, aspect cheie nu doar pentru noi, ci și pentru partea vietnameză în decursul negocierilor. Nici ei nu vor să fie o ștafetă a produselor chineze. Sunt alte țări, dar regulile noastre în domeniul originii sunt foarte stricte, iar în privința investițiilor, și uh, vietnamezii uh, vă asigur că urmăresc cu foarte mare atenție investițiile chineze. Mm, punctele sensibile din punct de vedere al agriculturii sunt puține în acord. Mm, deputatului italien, italian, vă spun că da, orezul este un subiect sensibil, însă Vietnamul a spus foarte clar cât orez. Uh, am spus foarte clar cât orez poate intra pe piața uh, europeană uh, fără uh, bariere tarifare. E vorba de 30.000 de tone. De asemenea, în privința standardelor și normelor, acesta e un element extrem de important. E vorba de standarde obligatorii internaționale, în primul rând. Iar aceste standarde sunt uh, bune nu doar pentru marile companii, ci și pentru IMM-uri, pentru că um, acestea se adaptează mai greu diferitelor standarde din fiecare um, țară în parte. Deci acordul a fost negociat înainte de uh, a, consfințirea principiului de introducere a IMM-urilor de fiecare dată în aceste acorduri. Dar nu e adevărat că IMM-urile nu sunt vizate. Ba, da, sunt vizate și asta în mai multe capitole. Nu e vorba doar despre norme, ci și va fi un uh, element extrem de important când vom intra în perioada de punere în aplicare. Vom avea helpdesk-uri de susținere, precum și alte instrumente care se adresează IMM-urilor, pentru a ne asigura că IMM-urile, atât cele europene cât și cele vietnameze, se vor putea folosi de acest acord de liber schimb. Trecem la alt acord, al aspect important, și anume chestiunea privind drepturile omului. e una inclusă direct în acord, e vorba de comerțul durabil, e vorba de norme similare cu cele prevăzute în alte acorduri. Avem, ne-am luat angajamentul de a crea grupurile consultative naționale. Evident, nu va fi ușor în țări precum Vietnamul, dar unii din cei care au participat la aceste negocieri au spus că uh, nu că acum și societatea civilă este inclusă în discuții și am uh, spus foarte clar uh, guvernului vietnamez că acest grup consultativ național trebuie să fie unul foarte deschis și anume să găzduiască în sânul său o paletă cât mai largă de reprezentanți ai societății civile. Uh, în orice uh, stat cu partid uh, unic, un, evident acest aspect este unul important, dar organizații de protecție a mediului, precum și alte organizații ce vor să se implice în acest grup consultativ, trebuie să-și găsească locul în sânul acestuia. Mă bucur de sprijinul Parlamentului European în această direcție. O mică observație în privința muncii copiilor. O prioritate pentru noua comisie E clar că munca copiilor reprezintă o problemă în această țară. Am făcut o, un studiu și am actualizat cifrele care datau de 5 ani de zile, iar conform indicațiilor de la OIM, munca în rândul copiilor a scăzut foarte mult, aproape cu 50% în ultima vreme. Cele mai recente cifre vor fi făcute publice în decembrie. Apoi, uh, Vietnamul a spus că va pune la punct un program de lucru pentru eradicarea muncii în rândul copiilor și că va conlucra cu noi în acest sens. Un alt punct important, vom continua programele de sprijin mm, adresate Vietnamului pentru a ne asigura că îi ajutăm în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui acord de, de liber schimb. Nu e vorba doar de chestiunile economice și nu e vorba doar despre folosirea mecanismelor pe care le prevede acordul. Nu, e vorba și de a ajuta uh, Vietnamul pe calea reformelor sociale. În ceea ce privește clauza privind drepturile omului inclusă în toate acordurile comerciale, e drept că aceasta există, dar mai mult de atât facem o trimitere la acordul de parteneriat și cooperare încheiat cu Vietnamul, avem o legătură directă în acordul de parteneriat. E vorba de o clauză esențială aceasta a drepturilor omului. Deci putem suspenda acordul în cazul în care apar încălcări grave. Acum nu știm exact când și dacă se va întâmpla acest lucru, pentru că E greu să pui un jalon în această privință, dar dacă sunt încălcări grave sau deteriorări grave ale situației, evident situația va face obiectul unor discuții și, bineînțeles, Parlamentul va fi implicat. În încheiere, acest acord de liber schimb trebuie văzut drept încă o cărămidă în acest perete consolidat al relațiilor noastre cu Vietnamul. Evident, um, drepturile omului și drepturile muncii fac subiectul unei uh, atenții speciale. În ceea ce privește acordul de parteneriat, avem un proces de tip IUU și un acord în discuție cu Vietnamul, dar vom urmări cu foarte mare atenție um, toată punerea în aplicare. Mulțumesc, domnule Zahradil, vroiați să mai adăugați ceva. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, maybe... Câteva cuvinte, poate, în legătură cu aspectele de implementare. Am uitat uh, să spun în prezentarea inițială că există o subliniere a importanței legate de implementare, de punere în aplicare și subliniază rolul uh, celui care va fi ofițer uh, șef pentru problemele de uh, relații comerciale și ale viitorului comisar în domeniu, pentru că urmează să avem aici și un schimb de experiență tehnică și sigur că va trebui să monitorizăm implementarea de către autoritățile vietnameze, mai ales când uh, ne gândim la trecerea de la nivelul național la cel internațional prevăzut în document. Dacă nu mă înșel, avem de asemenea uh, opinia, uh, avizul Comisiei Jurii, care ar trebui de asemenea să fie reflectată în rezoluția noastră, pentru că trebuie să acoperim toate problemele legate de posibile violări ale drepturilor omului în Vietnam. Dați-mi voie să amintesc că tratatul a fost semnat cu patru ani în urmă, în decembrie 2015. Din acel moment, Textul nu s-a schimbat semnificativ. Singura schimbare a fost operată datorită unei hotărâri a Curții Europene de Justiție legată de partea de investiții, care trebuie eliminată și trebuie tratată separat, pentru că există o competență mixtă a, și a statelor membre ale Uniunii Europene, dar în substanță tratatul a rămas neschimbat. Acest lucru doream să vi-l amintesc. De asemenea, datorită unei agende încărcate a președinției române în prima jumătate a acestui an, nu am putut să uh, ne ocupăm uh, de uh, acest tratat înainte de alegerea Parlamentului European, pentru că ar fi trebuit să întâmple acest lucru abia în iunie după alegeri. De, deci, perioada înainte de alegeri a fost una scurtă. Deci, uh, eu în niciun caz nu vreau să amânăm uh, foaia noastră de parcurs. Eu cred că trebuie să respectăm foaia de parcurs originală, pentru că nu cred că ar aduce vreun avantaj amânarea cerută. În încheiere pot să subliniez ca raportor că sunt uh, ferm hotărât ca lucrurile să uh, avanseze cât mai repede cu putință, să ne atingem obiectivul într-un spirit uh, de cooperare constructivă cu dumneavoastră toți pentru a aduce îmbunătățiri proiectului de rezoluție. Mulțumesc foarte mult! și sigur că în ce privește implementarea va trebui să monitorizăm uh, modul de punere în practică și Există, sigur, și uh, o experiență din acest punct de vedere între Parlamentul European și adunarea națională din Vietnam. Deci va trebui să uh, configurăm un asemenea sistem de monitorizare. Avem și termenul limită pentru amendamente, 11 noiembrie, ora 17. Deci 11 noiembrie, 5 după amiaza. După aceea, cum era de așteptat, avem trei avize de la jurii, de la DV și de la uh, Comisia pentru Pescuit. După aceea vom avea o discuție uh, pe marginea proiectului de rezoluție al amendamentelor și avizelor pe 2 și 3 decembrie și la acea întâlnire uh, vom avea și invitați din partea OIM-ului și Camera de Comerț a Uniunii Europene pentru Vietnam, vom medita asupra chestiunii și pe 21 ianuarie avem votul în Comisia INTA, astfel încât în plenara din februarie să putem supune la vot rezoluția. Bun, trecem acum la partea a doua. Partea de investiții. Domnule Zahradil, foarte eh, scurt, domnule președinte, nu vă temeți. Știm că este acea parte a tratatului care de obicei făcea parte integrată în tratat, dar datorită hotărârii Curții Europene de Justiție a trebuit să scoatem acest capitol. Trebuie să spun deschis că trebuie să vedem care va fi partea cea mai dispusă să investească în ă, parteneri. Este evident că Uniunea Europeană are interese de investiții, ă, mai ales în ce privește achizițiile publice. Vietnamul are nevoie de investiții, are nevoie de modernizarea tehnologiei, de know-how ă, pentru o economie care se dezvoltă repede, pentru creșterea PIB-ului și sigur că este nevoie și de uh, investiții în infrastructură, dar pentru asta e nevoie și de fonduri publice. De, <clears throat> uh, și guvernul vietnamez ne-a spus că este dispus să coopereze cu sectorul privat. Uh, deci investițiile din Uniunea Europeană sunt foarte necesare, iar acordul în domeniul investițiilor este necesar pentru uh, progresul Vietnamului. Deci, va fi o parte complementară a acordului de liber schimb și bineînțeles că susțin uh, și uh, această parte și de asemenea doresc să cooperez cu toți uh, cei uh, prezenți în sală pentru uh, ca această propunere de rezoluție să fie completată. Vă mulțumesc foarte mult. Îl invit acum pe raportorii din umbră să aibă de asemenea uh, expunerea punctului de vedere. Domnule Winkler. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte scurt, avem 21 de state membre din Uniunea Europeană care au acorduri de investiții în Vietnam. Acestea vor fi anulate în momentul în care intră în vigoare acordul de investiții al Uniunii Europene și vom avea sigur și o prevedere în legătură cu IMM-urile. Noi uh, elaborăm acum acest aspect și, de asemenea, voi susține propunerea dumneavoastră, domnule președinte, care a fost făcută și în Vietnam și a fost prezentată și comisiei noastre. Grupul actual de monitorizare într-un fel sau altul, uh, uh, uh, se poate transforma într-un grup de supraveghere în colaborare cu Adunarea Națională din Vietnam pentru monitorizare. Este o foarte bună idee și sigur că vom susține acordul în domeniul investițiilor cu Vietnamul. Mulțumesc, Judel. Mulțumesc. Am făcut deja observații anterior dar uh, lucrurile sunt într-un fel legate uh, și de acordul de liber schimb. A fost limpede și săptămâna trecută fluxurile uh, investiționale sunt foarte importante pentru dezvoltarea economică a Vietnamului și sigur că cei care investească speră ca banii să fie bine valorificați. Trebuie să existe o protecție a investitorilor din acest punct de vedere, iar proiectul uh, raportorului se spune că va exista uh, o asemenea uh, modalitate de garantare și care va stimula până la urmă și crearea locurilor de muncă. Dar eu nu știu dacă acest sistem ISDS poate să uh, asigure um, un asemenea efect, uh, pentru că în clipa de față, 18 state membre ale Uniunii Europene nu au uh, înființat un asemenea sistem de uh, rezolvare a litigiilor. Deci este nevoie până la urmă uh, să uh, avem această garanție. Trebuie să ne gândim că în fața legii trebuie să existe um, o atmosferă de fair play, ca investitorii străini să nu fie discriminați uh, față de cei naționali. Dar uh, această formulă de uh, rezolvare a litigiilor uh, până la urmă prevede și existența unui sistem legal specific și uh, până la urmă, așa cum uh, activiștii în domeniul uh, apărării drepturilor omului depinde legislația națională, probabil că și investitorii vor depinde de legislația națională a Vietnamului. Nu cred că asta poate să creeze până la urmă uh, un uh, echilibru și eu cred că până la urmă și multinaționalele trebuie din acest punct de vedere să fie stimulate să investească în uh, Vietnam, uh, dar respectând de asemenea și problematica drepturilor omului. Folosesc această ocazie pentru a mulțumi Comisiei pentru negocierile excepționale, pentru că atât doamna comisar Malmström cât și doamna Gerling au desfășurat o activitate foarte bună nu este vorba despre a investi sau nu în Vietnam, pentru că Uniunea Europeană a investit foarte mult și până acum fără să existe un acord uh, internațional care să asigure protecție investitorilor. Noi acum ne dorim uh, să existe un set de reguli care să protejeze investitorii instituțiile europene. Pentru că noi uh, credem că uh, investițiile internaționale sunt importante, inclusiv în crearea unei societăți deschise în interiorul Europei, dar și în afara Europei. Noi trebuie să credem în propria noastră capacitate să ne subestimăm până la urmă rolul de a uh, contribui la crearea unor prevederi legislative este important să fim deschiși, să fim ferm pe poziție când este vorba despre așteptările noastre, inclusiv în ce privește evoluțiile în domeniul drepturilor omului din Vietnam. Avem mari așteptări din acest punct de vedere, inclusiv în ce privește legislația muncii. Deci trebuie uh, să uh, putem avea o contribuție în acest sens și deocamdată încă uh, nu există. Doamna Ricmo, mulțumesc foarte mult. Acordul face trimitere la uh, capitolul dezvoltare durabilă și inclusiv la uh, declarația privind respectarea drepturilor omului, asta nu schimbă esențial lucrurile. Uh, noi uh, cred că uh, ne dorim uh, să contribuim la uh, elaborarea acestui acord uh, due diligence și să mergem mai departe decât ceea ce se propune. Obiectivele dezvoltării durabile trebuie să fie transpuse în practică și uh, până la urmă noua comisie și președinta, doamna von der Leyen, insistă în acest sens. În uh, Consiliul în 2016 se spune că se insistă pe respectarea drepturilor omului în întreprinderi, uh, pentru că există și în acest domeniu un schimb valoric și în uh, cazul uh, violării drepturilor omului uh, prin marile corporații trebuie să existe și posibilitatea de sancționare. Să nu creăm din acest punct de vedere dezechilibre, să Uh, pentru că într-o țară în curs de dezvoltare, cum este Vietnamul, sindicatele încă nu sunt foarte dezvoltate, dar noi trebuie să apărăm drepturile lucrătorilor și acolo unde apar probleme să li se dea satisfacție. În ce privește uh, argumentul că din lipsă de timp nu au existat suficiente evaluări legate de uh, modul în care funcționează acordul, eu cred că uh, atunci când e vorba de drepturi, uh, de drepturi fundamentale, nu putem invoca criza de timp. Trebuie să existe un mecanism semnificativ, verificabil, um, când hotărâm prevederile acestui acord. Și în domeniul pescuitului au existat negocieri recente uh, pe care le-a condus Comisia și trebuie să existe o conlucrare uh, inclusiv cu Camera noastră de Comerț și cu ONG-urile din Vietnam. Domnul Lancini. Nel mio paese si dice che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Nicio problemă, nu este mai rău decât cel care, surd care decât cel care nu vrea să audă. Practic îmi doresc ca de la vorbe să se treacă la fapte și, într-adevăr, îmi doresc să existe o atenție acordată problemelor pe care le-am semnalat încă de la începutul acestei discuții. E nevoie de fapte, e nevoie de aspecte concrete, pentru că dacă nu, nu facem decât să vorbim și apoi trebuie să ajungem totuși și la o anumită poziție, dacă vrem ca lucrurile să fie duse cu bine la sfârșit. Mulțumesc! Morel? Bun. Très court, monsieur le président. Foarte pe scurt, domnule președinte, știți foarte bine că sunt cât se poate de disciplinat. Nu e nicio noutate treaba asta cu investițiile. Sunt absolut de acord cu intervenția lui Jude Darling, care spunea că nu există neapărat o legătură între investiții și ceea ce ne promite nouă comisia de fiecare dată, marea cu sarea, să vezi câte locuri de muncă și niciodată nu se ajunge acolo. Mă rog, ă, există și o problemă de principiu și știți foarte bine că eu nu țin cu niciun fel, că nu țin să existe niciun fel de prevederi privilegiate în materie de investiții, însă înțeleg ce spune și Comisia, care spune, da, dar nu e vorba numai de mare agenți economici, și MM-urile au de câștigat. O să vezi că de fiecare dată, ca de fiecare dată nu e așa. Dar mă rog, asta rămâne între noi. Și un ultim lucru, consta totuși că cam penibil uh, diferența care există între pachetul de protecție a investitorilor pe de-o parte, dar nu avem pe de altă parte nicio garanție pentru cetățeni, pentru consumatori, pentru lucrători, mai ales pentru lucrătorii vietnamezi. Repet, e cam penibil, dar o să vedem, o să urmeze o dezbatere. Mulțumesc, domnul Bourgeois. Mulțumesc, domnule președinte, tot doresc și eu să mulțumesc comisiei și uh, negociatorului principal și raportor. Susțin acest mecanism de a disocia partea comercială de deci cea de investiții Sper că pe viitor se va acționa până în ianuarie 58, până la urmă domeniul comerțului uh, este competența Uniunii Europene, nu o competenție mixtă. Deci uh, în uh, avem probleme, inclusiv în Belgia, legate de acordul CITA. Aș vrea să știu uh, care sunt informațiile pe care uh, statele membre uh, le pot obține în legătură cu acordurile din partea parlamentelor naționale. În ce măsură considerați dumneavoastră că acest acord are șanse și care ar fi deadline-ul din punct de vedere legal? După aceea, ă, trebuie să existe o curte specializată cu judecători specializați pentru companiile care își asumă riscuri, pentru că trebuie să fie clar că până la urmă acolo vor funcționa legi care sunt compatibile cu legislația din Uniunea Europeană. Trebuie să existe această garanție. And Ms. Cavazzini. Mulțumesc foarte mult. În legătură cu uh, problema generală, uh, uh, cred că trebuie să existe un sistem cu Vietnamul care să creeze un echilibru pentru investitori pentru că știm că um, au existat probleme în trecut, în Quebec, de pildă. Și uh, uh, în clipa de față, Uniunea Europeană trebuie să aibă și uh, prevederi legate de respectarea drepturilor omului. Știm însă că și Convenția de la Geneva ar trebui să fie ratificată, să nu um, evoluăm în cadrul unui sistem lipsit de fair play. În ce privește această curte de arbitraj? Negocierile continuă, dar nu trebuie să ne concentrăm doar pe proceduri, ci și pe o reformă a bazei legale. Să uh, nu uh, neglijăm așteptările legitime legate de comerțul internațional. Este nevoie, din acest punct de vedere, de o reformă uh, generală. Thank you very much. Uh, yes, if... Mulțumesc foarte mult, doamna König, din partea Comisiei. Câteva observații. Cum s-a uh, spus, este uh, ceva ce uh, a apărut după ce negocierile au fost uh, finalizate pe marginea acordului, această hotărâre a Curții Europene. Deci, există dreptul de a reglementa, deci noi am urmărit cu maximă atenție recomandările din partea Parlamentului European uh, Întreaga reformă a acestei uh, curs de arbitraj uh, pentru investiții este urmărită cu uh, maximă atenție din partea noastră. Trebuie să existe o independență judiciară, o transparență mai mare și sigur că și societatea civilă și uh, echipa de observatori național pot să aibă uh, o contribuție. Deci uh, pot să uh, apară îmbunătățiri față de prevederile actuale în cazul unor dispute de investiție în relația cu Vietnamul. Deci acest sistem de rezolvare a litigiilor uh, va suferi cu siguranță îmbunătățiri. Sigur că trebuie să existe și o susținere economică pentru IMM-urile care doresc să aibă acces la investiții. În cadrul discuțiilor uh, legate de acordul CITA au fost uh, introduse asemenea prevederi, iar societatea civilă și uh, grupul de consilieri naționali uh, sunt prevăzuți în acord. Discuțiile legate de ambele acorduri uh, pot să aibă prevedere în ce privește activitatea consilierilor naționali. Un domeniu uh, pe care l-am discutat insistent cu partenerul vietnamez uh, este uh, legat de investiții și noua comisie va urmări tot ceea ce se poate face în materie de due diligence. Atât noi cât și partea vietnameză acordă maximă atenție acestui domeniu. Iar noi suntem într-un contact strâns cu statele membre în ce privește ratificarea uh, acordului de liber schimb și acordul de investiții. În ce privește acordul de liber schimb, am avut o discuție înainte de ratificare în această vară, iar în ce privește acordul în domeniul investițiilor, depindem foarte mult de fiecare stat membru, pentru că sunt chestiuni legate de uh, politica internă a fiecărui stat membru, dar noi putem acorda statelor membre sprijin dacă ni se solicită. Mulțumesc, domnule Zahradil, nicio intervenție. Bun. Același termen limită, noiembrie 11, ora 17. Și trecem acum la punctul 12. Suntem deja uh, în uh, presiunea timpului. Punctul 12, asistență macrofinanciară pentru regatul uh, Iordaniei. Este pentru a doua oară că discutăm acest lucru și dau cuvântul raportoarei noastre. Buongiorno, Presidente colegi. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, dragi colegi. Înainte de toate, aș fi dorit și eu să exprim mulțumiri la adresa Comisiei pentru munca depusă și care a dus la elaborarea unei propuneri pentru acordarea unei asistențe macrofinanciare regatului Hashemit al Iordaniei am fost onorată că am primit acest rol de raportoare pentru acest dosar atât de important, căruia i-am uh, acordat o analiză aprofundată în ultimele săptămâni. Așa cum reiese și din raportul pe care vi l-am prezentat și așa cum este din păcate cunoscut, conflictul din Siria a produs efecte devastatoare asupra situației economice și sociale a Regatului Hașemit al Iordaniei, care a trebuit să se confrunte cu un flux de migrație fără precedent mai mult decât orice altă țară arabă, în pofida acestei grave crize a migrației, trebuie să recunoaștem efortul laudabil pe care îl face această țară, care s-a remarcat prin primirea refugiaților, care Uh, se uh, locuiesc cei mulți dintre ei în mediul urban și pentru care, în pofida numeroaselor dificultăți, se garantează în acest moment accesul la o asistență publică de sănătate la prețuri accesibile și, în același timp, li se garantează accesul la piața muncii, asta în temeiul angajamentelor asumate cu Europa. Această situație exercită clar o presiune foarte greu de susținut asupra serviciilor publice din Iordania, îndeoseb serviciilor publice de sănătate, accesului la bunurile uh, de primă necesitate și la învățământ. Și în al doilea rând, mi se pare că este important să luăm în calcul și să apreciem efortul făcut de către Iordania pentru a combate terorismul islamic, o prioritate a Uniunii Europene și a statelor membre, asta prin promulgarea în deosebi a unor legi ad hoc și prin adoptarea de programe specifice. Regatul Hashemit al Iordaniei este un partener esențial pentru, din Orientul Mijlociu care face progrese în ceea ce privește afirmarea unor principii democratice în sensul că um, îndeplinește și realizează o serie de progrese la nivel social și uman și în ceea ce privește drepturile femeilor. <clears throat> Acest proces, deși este departe de a se fi încheiat, Uh, are loc și la nivel judiciar, în sensul că are loc o reformă a codului penal, a avut loc, care a îmbunătățit uh, situația. Uh, de fapt, în acest moment, codul penal iordanian, care vine din 2007, nu permite ca celor care săvârșesc infracțiuni împotriva femeilor să beneficieze de sancțiuni mai blânde. A fost în egală măsură abolită prevederea conform căreia cei care agresau femeile puteau să scape de pedeapsă luând-o pe femeie de nevastă. În, ultima, în, în urma acestor progrese realizate și a deschiderii pieței muncii, prezența unui partener extern care să fie stabil din punct de vedere financiar reprezintă o garanție și pentru agenții economici din Uniunea Europeană. În temeiul acordurilor din ultimii ani se oferă mai bune posibilități în ceea ce privește mediul de afaceri și în același timp investițiile din Iordania. Calea către stabilizarea și stabilitatea economică a Iordaniei este mai mult până departe și categoric nu poate să depindă numai de sprijinul pe care îl oferă UE, însă este incontestabil că și uh, dat fiind de sprijinul pe care îl oferă comunitatea internațională și în același timp o susține politică adecvată, s-a putut până în momentul de față ca această țară să mențină o anumită stabilitate și în același timp să avanseze uh, pe calea democratizării. În acest context, Iordania a demonstrat că este o țară care merită să obțină o asistență financiară din partea Uniunii Europene, deși se impune să reiterez faptul că este esențial să se pună în practic toate instrumentele de control ale uh, fondurilor locale, tocmai pentru a putea um, urmări cum este folosit împrumutul acordat. Având în vedere situația și din aceste puncte de vedere, consider că uh, reînnoirea acestui sprijin al Uniunii Europene și reiterarea angajamentului UE prin acordarea unui nou acord și sprijin financiar se justifică și îmi doresc uh, de aceea ca această rezoluție pe care o propun să fie votată pozitiv. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum raportorii din umbră aveți un minut, domnul Hansen de la PP. Da, mulțumesc. Bernd? Un nume, de monsieur Donjon, qui malheureusement inter... în, în numele domnului Donjon, care are o intervenție la FET în același timp. Domnul Donjon dorește, Donjon, pardon, dorește să-i mulțumesc doamnei regimentii pentru munca depusă. În urma unei uh, intervenție în Iordania care va permite să susțină economia iordaneană care a fost uh, foarte fragilizată, având în vedere nevoile considerabile de finanțare și având în vedere o serie de uh, vulnerabilități. Domnul Danjean dorește să reamintească faptul că Iordania este un partener strategic esențial al Uniunii Europene, uh, mai ales având în vedere rolul său extrem de important în promovarea stabilității și siguranței uh, regionale și în combaterea terorismului. A de asemenea, ajutorul oferit de Uniunea Europeană și de ceilalți parteneri uh, internaționali este necesar și de dorit. Acest program este important și, în același timp, Uniunea Europeană este uh, dispusă să ajute țările care se vor angaja pe calea reformelor economice. Vă mulțumesc, doamna președinte. Come merci beaucoup. Bravo, mulțumim foarte mult, domnule uh, Hansen, și urmează doamna Santos de la Socialiști. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc uh, pentru faptul că m-ați invitat uh, să, în calitatea mea de președinte a Comisiei mm, Mașrec, uh, a delegației a delegației, am spus delegație, dar mă rog, de fapt e un fel de comisie. Aș vrea, de fapt, să spun că sunt de acord cu um, ceea ce a spus spus um, raportoarea noastră, în sensul că, într-adevăr, Iordania este o țară care se bucură de o mare stabilitate și asta într-o regiune care este, în acest moment, supusă unor turbulențe majore. Practic, sunt o situație foarte complicată, mai ales datorită fluxului de, de refugiați care și-au găsit adăpost în această țară. Peste 1.300.000 de refugiați au ajuns în Iordania din Siria. Iordania practic este o țară care are un sistem juridic uh, solid și a democratizat societatea în sensul că s-au deschis foarte mult. De fapt, este un partener al nostru în combaterea terorismului lucru care, sigur că susține stabilitatea în zonă. Practic, acest acord reprezintă un progres pentru uh, punerea în practică a controalelor, având în vedere fondurile care vor fi alocate și în acest caz aș dori să-mi exprim acordul de plin nu e doar un sprijin, este și o expresie a deplinei mele convingeri, în sensul că, din punctul nostru de vedere, este foarte important să fie reiterat acest aspect, convingerea noastră în legătură cu rolul pe care îl joacă UE în stabilizarea acestei regiuni. Și, bineînțeles, trebuie să ne reiterăm valorile, valorile uh, democratice, faptul că noi credem în, într-un angajament real și susținerea drepturilor omului, un lucru pe care Uniunea Europeană nu îl poate lăsa deoparte și pe care trebuie să profit de ocazie pentru a susține raportul doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult, domnul de Cler. Mulțumesc, domnule președinte, și eu, domn, domn de Sarlă. Și eu doresc să o felicit pe doamna raportor și în calitate de raportor din partea grupului Renew și eu îmi exprim sprijinul pentru acordarea acestui ajutor macrofinanciar care, așa cum uh, s-a spus, va contribui la susținerea Iordaniei în contextul conflictului sirian. sirian însă am impresia că acest ajutor financiar european, care este al treilea în șase ani, trebuie să fie condiționată de realizarea de către guvernul Iordaniei a unor angajamente prioritare, cum ar fi, de pildă, anume că reforma sistemului fiscal și îmbunătățirea sistemului sau de apă potabilă sau a sistemului de electricitate și ne dorim ca aceste fonduri să fie, fondurile care sunt acordate să fie folosite uh, Uh, în mod judicios și ne dorim de asemenea o monitorizare riguroasă a UE, a reformelor și măsurilor adoptate de către Iordania ca urmare a obținerii unui ajutor european și ne dorim ca această monitorizare să se facă tocmai pentru a, um, și informând cumva Parlamentul European. Susținem de aceea fără rezerve acest sprijin financiar, însă Sper să-mi permiteți o observație în ceea ce privește acest spirit de contradicție al grupului ID, care propune acest raport. Vom susține numai că în momentul în care uh, mulți dintre membrii ID merg în Siria ca să-și exprime sprijinul și ca să uh, facă temenele față lui Bashar al-Assad și după aia vin și sprijină Iordania. Îmi pare rău, dar văd că aceste lucruri se bat cap în cap și îmi permit și eu să fac această observație, deoarece acest partid, partid nu face uh, niciodată excepție de la, de la nicio ocazie n-ar arăta uh, cât de contradictorii suntem. Mulțumesc din partea lui ECR, Emanuel Fracos. Nu îl văd în sală, bravo. Și urmează atunci un alt Emanuel Morel din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect pe care îl cunoaștem foarte bine. Uh, Știți foarte bine că și în legislatura precedentă am discutat pe toate fețele acest subiect, sau măcar eu cel puțin, eu chiar m-am dus până în Iordania ca să discut cu autoritățile și cu societatea civilă în legătură cu modul în care am putea, la modul foarte concret, să dăm o mână de ajutor Iordaniei. Evident că nu vreau să revin asupra parteneriatului strategic și evident că Iordania a fost destabilizată cu brutalitate de situația din Siria. Ceea ce, uitați-vă la cum primesc oamenii refugiați, adică nu e ca în Europa, adică acolo sunt niște cifre Uh, majore și pot să vă spun că Iordania, din punct de vedere economic, uh, s-a confruntat cu dificultăți majore. Ce mă deranjează pe mine, sigur că susține aceste ajutoare macrofinanciare, dar ce mă uh, săcăie pe mine sunt aceste reforme structurale pe care, adică impunem niște reforme unei țări ca Iordania, care e săraca foarte slăbite și le spunem, ia uite ce reforme ai tu de făcut. Reforme democratice, sigur, să facă, reforme judiciare, de asemenea, dar ă, cum e cazul ca, de multe ori ca și cu femeiul, că vin cu agenda neoliberală, unde vrem să obligăm, nu știu, țări ă, cum este Iordania sau poate Tunisia, să-i pună să facă niște reforme care se bat cap în cap ă, ce pot ei, cu ce ar vrea ei, mie mi se pare că mai bine este unul să se anuleze datoria, să se șteargă datoria, doi, să avem o politică de donații autentică, uh, practic, uh, pentru că e singura oază de stabilitate într-o zonă complet destabilizată și îmi pare rău să spun, dar trebuie să reflectăm la acest subiect pe viitor. Și acum îi voi da cuvântul domnului excelenței sale, ambasadorul uh, regatului Hașemit al Iordaniei, timp de două minute. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Ai... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă gândeam că voi avea patru minute la dispoziție, Țin să vă mulțumesc uh, tuturor în numele Iordaniei și al uh, populației acesteia. Mulțumesc uh, Comisiei și Parlamentului European în general vorbind. Haideți să vă ofer câteva elemente în privința situației din Iordania. Dincolo de faptul că se află în prima linie a luptei împotriva radicalizării și terorismului, Iordania a fost și un partener foarte de încredere al Uniunii Europene în ceea ce privește cooperarea în domeniul cooperării lup luptei împotriva terorismului și a luptătorilor străini. În Iordania, Iordania a fost uh, un element cheie în dezamorsarea unor comploturi teroriste care vizau uh, punerea la punct a unor atacuri teroriste în Europa. Uh, noi găzduim uh, refugiați din 52 de naționalități. Mai mult de un milion și jumătate de persoane, nu doar sirieni, un milion uh, trei de mii, dar și din Irak, Yemen, Palestina, dincolo de refugiații palestinieni. Populația Iordaniei se ridică la 10 milioane, dintre care doar 6 milioane de iordanieni Uh, iată, atât de multe persoane care cu toate trebuie să trăiască din niște resurse extrem de limitate. Refugiații sirieni din Iordania uh, doar în proporție de 10% au venituri. Și trebuie rectificat acest element, pentru că până la urmă toate ajutoarele străine merg către taberele de refugiați, dar foarte mare parte dintre refugiați sunt de fapt găzduiți în familii. Am uh, pus la dispoziția refugiaților servicii de bază, îngrijiri de sănătate și așa mai departe și asta în ciuda uh, problemelor uriașe cu care se confruntă uh, țara noastră, printre care aș uh, numi um, șomajul care se ridică la 19%. Foarte multe locuri de muncă au fost luate de către sirieni, dar totuși uh, iordanienii nu și-au uh, pierdut simpatia vis-a-vis -vis de sirieni. Poate 1,4 milioane de euro vă poate părea derizoriu, dar pentru Iordania e vorba de o sumă uriașă. Costul găzduirii refugiaților și impactul acestora încă de la începutul crizei și până la finele lui 2018 s-a ridicat la aproape 11 miliarde de euro, o sumă absolut uh, uriașă pentru o car, uh, țară ca Iordania. S-a făcut un studiu de către ONU și care arată că impactul la adresa Iordaniei al găzduirii refugiaților se ridică la aproape 3 miliarde de euro pe an. Pe scurt, haideți să vă spun că pentru ca sirienii să rămână cât mai aproape de casă, în Iordania, vă aduceți aminte de criza din 2015, când refugiații încercau să ajungă cu toții în Europa? Ei bine, noi am încercat să le uh, dăm cât mai multă speranță. Le-am deschis mai toate serviciile noastre, le-am pus la dispoziție. Refugiații sirieni din tabere au, uh, pot obține permise de muncă pentru a lucra în domeniul uh, construcțiilor, deci au libertate de mișcare, au certificate medicale și așa mai departe. Toate avantajele și serviciile sunt multe în domeniul educației, Guvernul a acceptat 300 de refugiați în centrele de documentare și um, înscrierea la școală pentru învățământul primar și secundar este gratuită. Aproape 140.000 de elevi sirieni în um, um școlile iordaniene în unele școli se există cursuri în trei ture diferite, tocmai pentru a putea acoperi aceste cifre foarte mari. Am să mă opresc aici pentru că până la urmă toată lumea a salutat eforturile pe care le-a făcut Iordania și continuă să le facă. Mulțumesc din partea verzilor, raportor din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, sprijinim asistența macrofinanciară um, acordată Iordaniei, dar date fiind, și asta dată fiind mult, paleta amplă de crize cu care se confruntă și situația refugiaților, fără îndoială, dar drepturile omului totuși ne preocupă. Au spus-o și alți colegi, nu trebuie să vizăm doar reformele structurale în domeniul economic, trebuie să continuăm să lucrăm și pe chestiunea statului de drept. Și apoi, aș profita ca să vorbesc și despre incoerența politicilor UE în ceea ce privește negestionarea politicii de migrație. Astfel de programe uh, sunt adoptate de UE pentru a delega oarecum uh, unor țări terțe neasumarea propriilor politici. Mulțumesc! Din partea Comisiei, doamna Loranca Garcia, domnul Loranca Garcia, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Țin să mulțumesc întâi de toate doamnei regimentii pentru mm, pregătirea foarte temeinică a dezbaterii de astăzi. Ne încurajează foarte mult uh, rapiditatea cu care se mișcă această propunere și salutăm acest sprijin. Sperăm că vom putea conlucra în, ur în următoarele săptămâni, mai ales la, cu Consiliul în următoarele zile. Ne concentrăm pe reformele din Iordania. E clar că s-au înregistrat progrese mari, însă nu ne aflăm la capăt de drum. Mai sunt multe de făcut iar acordarea asistenței macrofinanciare ar putea fi de foarte mare ajutor. În privința observațiilor de astăzi legate de condiționalitate, avem tot interesul ca Iordania să-și asume reformele. E o lecție bună pe care am tras-o din experiențele noastre internaționale și din asistențele ă, macroasistențele acordate precedent. În ă, electricitate, apă, fiscalitate, Iată domenii care se află pe radarul nostru uh, în ceea ce privește uh, potențiale condiționalități. În privința utilizării fondurilor, uh, macroasistența, de fapt, memorandumul de înțelegere include și o clauză de salvgardare financiară pentru interesele Uniunii Europene. E vorba de sprijin și asistență condiționate. Dar nu pentru niște uh, asistențe țintite, ci în general vorbind. Dar vrem să ne asigurăm că aceste fonduri vor fi bine folosite și că se va da socoteală. Pentru acestea, vă mulțumesc, doamnă raportor, aveți ceva de adăugat? Cred că larg. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că subiectul a fost uh, dezbătut. Nu văd să mai fi cerut cineva lămuriri suplimentare, așa încât o să mă opresc aici. Mulțumesc. Perfect. So deadline for amendment. Minunat. Termenul pentru depunerea amendamentelor 14 noiembrie, chiar de ziua mea, la orele 6 după amiaza. Iar vot în comisia INTA pe 3 decembrie. Mulțumesc! Avem o pauză de un minut și apoi intrăm imediat în reuniunea coordonatorilor în spatele ușilor închise.